Good afternoon, everybody. Could you, could you please take your seats? Bună după amiaza, bună ziua tuturor. Dacă doriți uh, și sunteți amabili să luați loc. I know that there is a lot that you would like to tell. Știu că sunt multe lucruri pe care doriți să vi le spuneți, dar poate că e momentul să ne începem aici activitatea. Ok. Thank you. Bun, vă mulțumesc. Please, Mr. Cernetski. Vă rog, domnule Cernetsky. da, da. Okay, thank you very much for your silence. Vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut uh, liniște. Acum, domnul Protasievici, uh, vicepreședintele Parlamentului European, uh, va lua cuvântul. Vă rog, domnule vicepreședinte. Dear colleagues, dear friends. Stimați colegi, stimați prieteni, dragă Cristian, dragă Boris, co-președinței adunării parlamentare a Euronest. Mă bucur să vă urez mult venit astăzi în numele domnului Martin Schulz, președintele Parlamentului European, la a treia reuniune plenară a adunării parlamentare Euronest, pentru prima dată care se ține la Bruxelles. Pentru prima dată e o adevărată onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră la începutul acestei sesiuni. De la ultima plenară din Baku, un an în urmă, s-au întâmplat multe lucruri, mai ales în țările noastre partenere. Au existat numeroase alegeri parlamentare în Armenia, Georgia și Ucraina, toate care au avut loc în 2012. Prin urmare, este o ocazie pentru mine să urez un bun venit călduros acelora dintre dumneavoastră care sunteți noi în adunarea parlamentară Euronest și așteptăm cu nerăbdare să conucrăm uh, cu dumneavoastră pentru ca această sesiune să fie cât mai încununată de succes. În septembrie 2012 au existat alegeri parlamentare și în Belarus. Cu toate acestea, în acest caz, nu au existat evoluții pozitive. Acele alegeri nu au respectat standardele internaționale, nici cele stabilite de OSCE, Organizația Internațională, la care aparține și Belarus. Observatorii OSCE au fost prezenți în Belarus pentru a monitoriza alegerile și constatările lor au fost limpezi. Opoziția nu a putut să participe pe deplin mass media nu a putut să funcționeze în mod independent și mai rămân deținuți politici în închisurile din Belarus. Din nou, cetățenilor nu li s-a dat o alegere corectă atunci când au trebuit să își exprime votul. Ca rezultat, Adunarea Națională din Belarus nu are legitimitate democratică, prin urmare avem în continuare 10 locuri goale în adunarea parlamentară euronest. Repet, în numele nostru al tuturor, că doar membrii aleși democratic, reprezentând legitim popoarele țărilor noastre, pot să ia locul să dezbată și să voteze în adunarea noastră. Sper că acest uh, lucru se va întâmpla și cu cei din Belarus în viitorul apropiat. Domnilor și domnilor, dragi prieteni, Dincolo de alegerile parlamentare care au avut loc în 2012, aș dori să subliniez și unele reforme cheie pe care le-au întreprins partenerii noștri în anul trecut pe linia angajamentelor noastre comune. Ucraina a început să utilizeze un nou cod penal care sperăm că va contribui la a face sistemul judiciar mai corect și mai independent. Așteptăm mai multe evoluții din partea ucraineană în ce privește cerințele noastre cheie, cum ar fi reforma puterii judecătorești, schimbări în codul electoral, eliminarea justiției selective pentru a avea succes la summitul care se va ține la Vilnius. Moldova a adoptat și a aplicat o nouă lege cu privire la egalitate care se ocupă de chestiunea non-discriminării și a permis progrese suplimentare în dialogul cu Uniunea Europeană în materie de vize. Tocmai mă întorc din Moldova și am speranța sinceră că în zilele următoare cei din Moldova vor reuși să găsească soluția pentru actuala turbulență politică și să continue pe calea progresului spre integrarea europeană. Implementarea mulțumitoare de către Georgia a acordului de readmisie și de facilitarea vizelor înseamnă că putem începe și dialogul în materie de liberalizare de vize. Am început în iunie anul trecut și s-a formalizat în februarie. Cu toate acestea, rămânem îngrijorați în legătură cu evoluțiile recente din Georgia și vom monitoriza îndeaproape viitoarele alegeri activitatea autorităților în ce privește justiția corectă, transparentă, imparțială și, de asemenea, activitatea opoziției pentru a asigura un viitor european pentru Georgia. În fine, Armenia a adoptat o strategie națională în materie de drepturile omului și Azerbaijan a început să implementeze planul de acțiune în materie de drepturile omului și ambele au întreprins acțiuni de reformă a puterii judecătorești. Toate aceste <clears throat> reforme sunt provocări, atât de ce doream să recunosc câteva dintre realizările de până astăzi. Aș vrea să profit de ocazie pentru a vă anunța că Parlamentul European a convenit recent să înființeze, să organizeze un seminar al tinerilor lideri, ca și un program de burse ale Euronest, care o să permită din 2 în 2 ani unor studenți cu vârsta între 16 și 18 ani care vin din uh, țările Uniunii Europene și din țările parteneri. Atât seminarul tinerilor lideri, cât și al uh, cercetătorilor urmează modele de succes organizate cu țările din vecinătatea sudică a Uniunii Europene, ceea ce arată hotărârea noastră de a dezvolta o interacțiune continuă, permanentă cu societatea civilă și scopul de a menține o abordare echilibrată atât pentru politicile de vecinătate în Est și în Sud, privind în perspectivă. 2013, un an foarte important în comparație și cu anul trecut în ce privește evoluțiile din parteneriatul răsăritan. Summitul de la Vilnius se va ține peste șase luni, acorduri majore, cum ar fi acordurile de asociere, ar putea să fie semnate sau uh, parafate. Astfel de acorduri ar permite situații reciproc avantajoase pentru societățile comerciale și cetățenii Uniunii Europene și din țările parteneri. Nu în ultimul rând, putem să ne așteptăm la un comerț sporit cu zone de comerț liber uh, aprofundat, important pentru toate economiile noastre. Astfel de acorduri ne-ar permite să consolidăm și democrația să apere mai bine drepturile omului <clears throat> și valorile comune, inclusiv uh, domnia legii. Statul de drept în viitorul apropiat, putem spera să ajungem și la regimuri uh, fără viză pentru a facilita călătoriile cetățenilor dintre țările noastre. Între timp, cele șase luni înainte de summitul de la Vilnius e o perioadă foarte scurtă de timp în care vom examina ce eforturi mai sunt necesare pentru a semna sau parafa astfel de acorduri. Trebuie să încurajăm uh, guvernele și parlamentele să accelereze eforturile, să depună eforturi deosebite cu eficiență pentru a îndeplini obiectivele pe care le-am definit împreună. Iată rolul nostru de parlamentari. Ar trebui să exercităm un control eficace în ce privește acțiunile guvernelor, să încurajăm reforme. Această sesiune a adunării parlamentare euroneze este o ocazie să discutăm și summitul uh, respectiv progresele necesare, obiectivele comune și mesajele pentru guvernele noastre în pregătirea summitului de la Vines. Înțeleg că această discuție e programată pentru ziua de mâine și fac un apel să existe un mesaj clar pe care să transmitem în numele adunării noastre. Doamnelor și domnilor, înainte de discuții despre summitul de la Vilnius, trebuie să dezbatem și sperăm să adoptăm cele patru rapoarte prezentate astăzi de către comitetele Euronest. Și acestea fac parte din mesajul pe care vom transmite guvernelor și summitului parteneriatului răsăritan. În acest context, aș vrea să subliniez faptul că diferențele bilaterale nu se pot soluționa în această adunare, nu acesta e mandatul nostru. Cum am făcut și la sesiunea de anul trecut din Baku, trebuie să ne concentrăm atenția asupra chestiunilor în joc în ce privește parteneriatul răsăritan. Doar pe această cale vom fi în măsură să transmitem un mesaj ferm în numele adunării parlamentare euronesc către summitul de la Vilnius. În încheiere acestor observații introductive, aș vrea să fac o trimitere la unele vești pe care le-am primit destul de recent, care se referă la co-președintele la adunarea parlamentară europeană Vreau să-i mulțumesc domnului pentru toate eforturile de a face adunarea noastră încurată de succes și în numele, aș al dumneavoastră al tuturor, să-i urez mult succes în viitoarele însărcinări. Thank you very much and I look forward to for Vă mulțumesc și aștept discuții cât mai fructuoase și o adoptare cu succes a raportului noastre. Mulțumesc! Uh, um, uh, uh, domnule vicepreședinte, domnule comisar, dragi colegi și prieteni, este o mare onoare și plăcere pentru mine să transmit cele mai calde salutări în numele Parlamentelor Naționale din cadrul adunării parlamentare Euronest, colegilor din Parlamentul European și celor din cadrul secretariatului care s-au străduit pentru pregătirea acestei reuniuni. De asemenea, aș dori să mă alătur vicepreședintelui Protasievici în uh, transmiterea colegului nostru copreședinte Cristian Vigenin toate cele bune în uh, încercările sale viitoare și să dorim mult succes. Dragi prieteni, este o plăcere și o onoare pentru mine să exprim felicitările noastre și colegilor din Armenia și Azerbaijan în legătură cu sărbătoarea lor națională de astăzi și de asemenea colegilor din Georgia în legătură cu sărbătoarea lor națională care a avut loc al altăieri dragi colegi, membrii ai uh, adunării parlamentare Euronest și uh, dragi participanți. Anul care a trecut după uh, reuniunea de succes de la Baku ne-am ocupat de activități, ulterior ne-am ocupat de activități intense la Euronest. Am avut reuniuni ale tuturor celor patru comisii principale ale Euronest, am avut două seminarii, de asemenea două reuniuni ale grupurilor de lucru Belarus și uh, privind uh, regulile de procedură și de asemenea nu cred că este o exagerare să spunem că adunarea parlamentară Euronest se dezvoltă și se transformă uh, devenind o dimensiune importantă a politicilor răsăritene. Adunarea parlamentară Euronest continuă să fie atentă la ceea ce este important pentru noi toți, la ceea ce ne-a unit, la valorile pe care se bazează Uniunea Europeană și adunarea parlamentară Euronest. Dragi colegi, anul acesta, 2013, are toate șansele să devină un an care oferă o nouă calitate relației între Uniunea Europeană și țările partenere în parteneriatul Euronest. Summitul, mai ales în contextul summitului de la Vilnius, Summit Euronest. Acesta va fi o șansă, o oportunitate pentru țările partener și sperăm că așa se va întâmpla. În același timp, totul trebuie făcut de țările partenere, astfel încât uh, Vilnius să se transforme într-un succes. Procesele în țările partenere est-europene, din păcate nu oferă motive de optimism. Nu voi menționa acum țări partenere concrete, însă, din păcate, există tendințe negative în anumite țări partenere care ar putea să afecteze în mod negativ rezultatele așteptate de la summitul din Vilnius. Permiteți-mi să-mi exprim speranța că sesiunea noastră actuală, cea de-a treia sesiune a adunării parlamentare Euronest, va înregistra același succes ca cea precedentă de la Baku. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc tuturor succes! Mr. Commissioner, Mr. Domnule comisar, domnule vicepreședinte, dragă Boris, dragi colegi, Aș dori să vă urez tuturor bun venit și să vă mulțumesc că ați venit astăzi la Bruxelles. Acum 2 ani și 3 săptămâni, la hemiciclul uh, aproape de această sală de lucru, ne uh, aflam în sală și aveam prima sesiune a adunării parlamentare Euronest. Adunarea parlamentară Euronest rămâne un proiect comun bazat pe uh, responsabilități comune și este important pentru dezvoltarea parteneriatului de Est Uh, ca aceste valori să fie subliniate în continuare. Jucăm un rol important în consolidarea guvernanței democratice, în consolidarea relațiilor și în promovarea cooperării regionale, înțelegând mai bine dialogul și uh, ținând în paralel uh, cont de democrație. Legătura cu societatea civilă și aspirațiile viitoare joacă un rol important. De aceea trebuie să ne gândim că vom lansa și programul nostru școlar Uh, respectiv academic, pentru uh, tinerii uh, din Europa. După ani de muncă, ne dăm seama că aceste relații eficiente, construirea acestora în context parlamentar, reprezintă o sarcină importantă cotidiană pentru toată lumea. În același timp, observăm niște aspecte importante, cum ar fi cea de-a doua sesiune ordinară a adunării parlamentare Euronest de la Baku, când uh, adunarea a adoptat rezoluții importante care acoperă toate uh, domeniile parteneriatului de est. De asemenea, summitul din noiembrie, foarte important, un summit în care s-au putut materializa aspirații concrete, ținându-se cont de procedurile noastre implicate, de parteneriatul nostru, de uh, concluziile acordurilor de asociere și de uh, acordurile de liber schimb. De asemenea, trebuie să ne amintim că integrarea economică a fost primul obiectiv cheie al comunității uh, europene de acum 50 uh, de ani. Un obiectiv definit pentru a facilita reconcilierea în, pe un continent uh, fragmentat și care trebuie să aducă prosperitate cetățenilor. Avem o sarcină dificilă, trebuie să facem alegeri și să obținem rezultate, să lucrăm împreună în momente dificile, așa cum uh, momente prin care trec acum uh, diverse țări și instituții europene. Această sesiune ar trebui să contribuie la consolidarea unui dialog politic multilateral între membrii acestei adunări. Pentru ca acest lucru să se întâmple, îmi doresc ca, la, ca dezacordurile interne și externe să fie atenuate și să ne concentrăm pe ceea ce ne unește, să dăm dovadă de energia necesară pentru a putea obține rezultate corespunzătoare. Adunarea parlamentară Euronest ar trebui să se exprime clar să să transmită mesajul șefilor de stat și de guvern care pot schimba pas cu pas viața tuturor cetățenilor noștri. Și, în fine, o observație cu caracter personal. Euronest uh, a fost uh, cea mai, cel mai important proiect din cariera mea personală și profesională de până acum. Am uh, investit multă energie în acesta. Acum este un proiect dinamic și și-a lărgit activitatea, și-a extins-o. Ne confruntăm însă cu noi provocări și probabil că de mâine va trebui să părăsesc Parlamentul European pentru a-mi asuma noi obligații. Membrii Parlamentului vin și pleacă. Însă ceea ce este important este să păstrăm viu spiritul parteneriatului în instituțiile noastre, să ne luptăm pentru democrație, solidaritate și prosperitate în Europa. Pentru a felicita o tranziție ușoară, anunță demisia mea ca membru al uh, Euronest, începând cu astăzi 16.30 p.m. Un alt copreședinte va fi ales în această după-amiază. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Rămân în continuare implicat uh, și angajat în dezvoltarea parteneriatului pentru Est și uh, doresc succes summitului de la Vilnius. Doresc mult succes lucrărilor, care sper că vor fi constructive și vor contribui la construcția unei baze mai solide pentru activitatea noastră viitoare. Vă mulțumesc! You should announce. Yeah, sorry. Now I would like to give the floor to... Acum aș dori să dau cuvântul domnului comisar Stefan Füle, care va lua cuvântul și în numele vicepreședintelui înalt reprezentant uh, Catherine Ashton. Vă rog, domnule Füle. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Nu e prima dată când avem uh, o astfel de ocazie. Deci, aș dori să mm, am o intervenție puțin mai diferită. Aș dori să mă exprim uh, în numele lui Cathy Ashton și în numele meu personal uh, prin intermediul paginii mele internet și al contului meu Facebook. Și aș dori cu această ocazie mai ales după cele trei uh, intervenții dinainte de mare calitate, la care ader întru totul, nu numai cu privire la Euronest, ci și în ce privește uh, starea parteneriatului nostru. Aș dori însă, la mod, în mod neoficial, Uh, să vă împărtășesc câteva observații uh, succinte în legătură cu felul în care văd eu acest parteneriat, uh, cum îl văd eu astăzi și cum aș dori să evolueze pe viitor. Și mm, o las, las la latitudinea persoanelor importante care stau lângă mine la prezidiu să Uh, organizeze un schimb de vederi și eventual să vedem cum uh, uh, ne putem organiza ca data viitoare pentru că am, să am și eu posibilitatea să uh, aud punctul dumneavoastră de vedere pentru că e foarte important pentru mine. Așa cum am spus, e un proiect comun și într-un astfel de proiect ambele uh, puncte de vedere contează. Prima observație pe care aș dori să o fac se referă la uh, data, deci la summitul de la Vilnius, 28-29 noiembrie anul curent. Care este scopul nostru? Sigur că mm, e un scop viitor, încă nu ne aflăm acolo, dar uh, ne dorim să ajungem la acest summit, e să ajungem la acordul cel mai cuprinzător pe care l-am avut până acum cu parten- partenerii noștri. Un acord de asociere, inclusiv o zonă de liber schimb complex și uh, cuprinzător. Deci, un alt instrument pentru asociere politică și integrare economică. Patru ani Um, de-a lungul anilor uh, s-au făcut uh, recomandări, uh, declarații politice, au fost lansate proiecte pentru a um, încuraja reforme în această parte, parte a Europei, Europa de Est. Însă, puține țări au reușit să semneze acorduri de asociere și să lanseze alte uh, astfel de acorduri. Deci, cred că este pentru prima dată când uh, Uh, vom face un salt cantitativ foarte important înainte, calitativ foarte important înainte, înspre o adevărată transformare în această zonă, uh, acest spațiu post-sovietic. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar cred că, într-adevăr, schimbăm pur și simplu regulile jocului. Să ajungem acum la punctul 2 care se referă la așteptările legate de acest summit la Vilnius. Pentru că una este să ai uh, obiective ambițioase și așa cum am spus, uh, am uh, pus șacheta foarte sus, însă alta e ca partenerii noștri să ne permită să atingem aceste obiective ambițioase pe care le-am stabilit. Pentru că știți de la summiturile de la Varsovia și de la Praga că un summit întotdeauna ajunge la rezultate concrete uh, doar dacă partenerii sunt dornici să pună în aplicare procesul de reformă în țările lor uh, respective. Deci, cu alte cuvinte, cu, cu cât uh, părțile implicate sunt mai ambițioase, uh, cu atât rezultatele obținute sunt uh, mai bune. Deci, cu cât cu atât uh, șefii de stat și de guvern pot obține rezultate concrete în anumite domenii care sunt foarte importante pentru uh, partenerii noștri. De această dată nu vom avea doar acordul de asociere cu Ucraina, sperăm, semnat și inițiat cu Moldova, cu Georgia și cu Armenia, însă sperăm să obținem progrese importante pentru a um, uh, face ca procesul de liberalizare a vizelor să continue. Unele țări uh, vor uh, semna uh, sem, um, acordurile de, sau tratatele de readmitere și de les, lesnire a vizelor. În același timp, vom reuși, sper, să obținem rezultate concrete pe care mulți dintre dumneavoastră vi le doriți, respectiv uh, proiecte concrete de infrastructură mai ales uh, președintele uh, lituanian ne-a uh, sprijinit în acest domeniu al transporturilor și astfel sperăm să ajungem la un acord cu privire la o rețea de transport în parteneriatul estic, inclusiv proiecte prioritare care sperăm să se bucure de uh, finanțare din partea instituțiilor uh, financiare internaționale. Și sper că acesta să fie doar un prim pas în această uh, direcție. Aș dori acum să mă refer la o altă chestiune foarte importantă, respectiv felul în care vom aborda perioada între răstimpul între summitul de la Vilnius și următorul summit. Știți că organizăm astfel de summituri uh, din 2 în 2 ani. Poate că vă reamintiți că la Varșovia, șefii de stat au cerut uh, Serviciului de Acțiune Externă și Comisiei să um, întocmească o foaie de parcurs. Am avut nevoie de șase luni de negocieri, în principal între statele membre, care au exprimat anumite temeri cu privire la uh, nivelul de uh, autonomizare și e motivul pentru care de această dată am dorit să procedăm altfel. De această dată am dorit să avem un fel de linii directoare de bază, un set de reguli, un fel de foaie de parcurs care să fie convenită uh, la acest uh, summit și care să ne permită să uh, încurajăm relația politică în cei doi ani între cele două summituri. Pe chestiunile de fond, în ce privește uh, acordurile de asociere, sperăm ca o parte dintre dumneavoastră, dintre partenerii noștri, să finalizați aceste priorități de asociere până când uh, va avea loc uh, summitul. Și astfel ajung la cea de-a treia remarcă, respectiv un proces uh, cu potențial de incluziune cuprinzător. Am încercat să mm, tragem uh, învățăminte uh, din experiența trecută, colegii dumneavoastră din uh, uh, ministere care au negociat cu noi uh, declarația de la summitul de la Vașovia s-au plâns, pe drept cuvânt cred eu, în legătură cu implicarea lor, participarea la, la întocmirea acestor concluzii ale summitului. De această dată, în altă, împreună cu un alt reprezentant, suntem hotărâți să procedăm altfel și vom încerca să implic, să implicăm pe partenerii noștri chiar de la început, la începutul procesului în ce privește structura și apoi faza finală a documentului. Deci să-i implicăm în uh, negocierea, procesul veritabil de negociere al uh, acestui uh, document. O a patra observație foarte importantă se referă la faptul că acest summit ne va acorda și posibilitatea de a uh, pune o întrebare foarte importantă avem aceste acorduri de asociere, inclusiv uh, um, zona de liber schimb complex și cuprinzător, dar ce trebuie să facem pe viitor? Aici mă gândesc la două chestiuni importante. Prima dintre ele e că va vă suntem uh, pe punctul să lansăm uh, un studiu și sperăm ca până la summit să avem rezultate concrete în legătură cu felul în care am putea folosi Uh, aceste acorduri de asociere bilaterale cu partenerii noștri și cum am putea ca aceste acorduri uh, bilaterale să fie folosite ca instrument pentru a regionaliza această uh, cooperare, atât între partenerii noștri, cât și între acești parteneri și Uniunea Europeană. Summitul de la Varșovia s-a referit la zona economică specială Uh, la care e parte Uniunea Europeană și partenerii noștri pe baza acestor uh, acorduri, ne-am dorit să aflăm mai multe despre oportunitățile pe care le avem la dispoziție. Am dorit să discutăm opțiunile cu partenerii noștri pentru ca împreună să mm, decidem felul în care trebuie să continuăm cu uh, etapele următoare și să folosim uh, rezultatele activității noastre uh, în aceste acorduri de asociere. Uh, cred că uh, la uh, summit și pe culoarele acestui summit se va discuta o a doua chestiune și sper să ne ajutați în acest sens, respectiv să vedem cum putem aborda o provocare cu totul și cu totul specială. Negocierea acordului de asociere e un proces destul de dificil, un proces care implică Uh, partenerii noștri, mă refer la uh, uh, capacitatea lor și a Comisiei Europene. E un proces îndelungat, dar care predomină în relația noastră. Provocarea e că atunci când acest proces va fi finalizat, când vom încheia negocierile și vom fi terminat procesul tehnic, Uh, când vom trece la faza de pregătire a semnării și a uh, ratificării acordurilor, uh, noi vom mm, încheia această activitate a contactelor sistematice și repetate, aproape zilnice, foarte strânse. Am um, constatat acest lucru cu ocazia acordului de asociere cu Ucraina. Probabil că așa se va întâmpla și cu celelalte trei țări partenere. Și uh, întrebarea care se va pune e ce vom putea face sau ce putem face pentru ca această implicare foarte activă de care vorbeam să uh, continue și pe viitor. Ce putem face pentru a evita eventuale consecințe negative legate de scăderea uh, implicării. Punctul 5. Acest summit se va ocupa și de diferențiere. Summitul va evidenția faptul că parteneriatul estic nu e un, um, o, o veste antiglonț că nu oferă tuturor partenerilor aceleași, aceleași programe, aceleași acorduri, același nivel de uh, obiective ambițioase. De fapt, până la urmă, e la latitudinea partenerilor noștri să decidă ce doresc această relație mai strânsă cu Uniunea Europeană să cuprindă. E la latitudinea lor. Noi pe de altă parte, dorim să oferim instrumentele și programele și politicile care să uh, ne permită o atingere acestor obiective ambițioase. Deci, Uh, nu știu dacă partenerii dorești, doresc să obțină un loc special în acest parteneriat sau uh, uh, dacă doresc ca acest parteneriat să fie folosit pentru modernizare, e foarte bine. Dar dacă alți parteneri doresc să găsească modul nu numai de a recunoaște sau de a confirma aspirațiile lor europene, ci și Uh, ca să ne permită să îi ajutăm în concretizarea acestor aspirații europene, toate aceste instrumente sunt la uh, dispoziția partenerilor noștri și sunt confirmate de faptul că summitul de la Vilnius va uh, accentua și această, va pune accentul și pe această chestiune importantă. Uh, valorile pe care se bazează parteneriatul estic vor uh, juca un rol foarte important pentru că E, cred că partenerii au înțeles din acest parteneriat că ne bazăm pe principiul more for more. L-am bazat chiar de la început. Și nu numai că uh, o, considerăm că dacă o țară uh, înfăptuiește reforme, cu atât primește mai mult din partea noastră, ci că uh, cu cât nivelul de exigențe e mai mare, cu atât uh, rezultatele vor fi mai bune și această observație vizează și pe cei cu aspirații europene clar exprimate. Acum, la punctul 6, rolul societății civile. Am construit acorduri foarte eficiente Uh, pentru a implica societatea civilă atât la nivelul parteneri, partenerilor noștri prin platformele naționale, cât și la nivel multilateral. Pentru că societatea civilă face parte acum din toate platformele. Sprijinim secretariatul societății civile, sprijinim și toate etapele care să permită societății civile să joace un rol important în identificarea reformelor și în punerea lor în aplicare și în monitorizarea sau uh, uh, urmărirea uh, rezultatelor obținute din aplicarea reformelor și vă sfătuiesc ca în activitatea dumneavoastră să vă bazați foarte mult pe cooperarea cu societatea civilă, ceea ce înseamnă și cooperarea între parlamentele naționale și platformele societății civile. E un mod foarte potrivit pentru a consolida condițiile potrivite, uh, prielnice reformelor în țările dumneavoastră. La punctul 7 am uh, încurajat uh, interacțiunea între Comisia Europeană și partenerii noștri. Avem uh, nu doar contacte între ministere, ci avem, iată, Euronest, avem summiturile, avem uh, parteneriatul estic, societatea civilă, dar avem și un dialog uh, bianual în capitalele din țările dumneavoastră. Se organizează schimburi de vederi neoficiale, Um, un reprezentant uh, al lui Cathy Ashton și al meu um, se întâlnește cu omologul uh, din uh, Ministerul de Externe și anul trecut la Tbilisi am introdus nou, doi nouă instrumente. În primul rând, cooperarea sectorială. Tractorul a fost, transportul a fost elementul pe care ne-am bazat la această reuniune și, în al doilea rând, am uh, introdus și, introdus și această dimensiune a cooperării cu societatea civilă și am avut uh, schimburi uh, fructuoase cu societatea civilă. Sperăm că acest exemplu să fie continuat. Va mai avea loc o altă reuniune neoficială de acest tip o reuniune de consultare sau de dialog neoficial cu țările partenere în luna septembrie la Erevan și am dori să ne axăm de această dată pe educație din perspectiva cooperării sectoriale. Punctul 8. Cu cât cooperăm mai mult cu partenerii noștri, cu atât constatăm că e nevoie să consolidăm și să extindem schimbul de vederi cu Federația Rusă. În urmă cu mai bine de două luni, Comisia Europeană uh, s-a deplasat la Moscova pentru că la fiecare doi ani avem o întâlnire cu guvernul uh, rus și pentru prima dată de această dată am pus uh, pe tapet trei chestiuni foarte importante pentru vecinătatea noastră comună. În primul rând, am explicat lipsa de compatibilitate între acordul de asociere și Uniunea Vamală. Am explicat că motivele pentru această lipsă de compatibilitate e că nu putem să avem aceste acorduri obligatorii din punct de vedere juridic cu un partener care nu uh, controlează politicile sale de comerț exterior. În același timp, am spus uh, sușitare că nu e o chestiune politică, uh, nici uh, de ordin ideologic, pentru că e, pentru noi e foarte important ca partenerii noștri să consolideze această relație cu Federația Rusă. În al doilea rând, am mai subliniat că suntem gata, împreună cu partenerii noștri, dar și la Moscova, să discutăm despre acele politici din uh, Uniunea Vamală care partenerii pot să participe fără să se pună în, uh, sub semnul întrebării uh, problema răspunderii prin acorduri de uh, asociere, precum acest acord pentru o zonă de liber schimb complex și cuprinzător. Cu alte cuvinte, vom încerca să dăm dovadă de pragmatism în uh, acest domeniu. Punctul 3. Am mai făcut o oferă de a strânge contactele între Comisia Europeană pe de o parte și Comisia Eurasia pe de altă parte într-un domeniu foarte important. La ce mă gândesc acum? Cadrul de reglementare e foarte important. Uniunea Eurasia acum încearcă să consolideze și să-și construiască din temelie cadrul de reglementare care, se referă, care în Uniunea Europeană are ca omolog legislația comunitară, achiul care a fost uh, Uh, întocmite de-a lungul anilor și care acum uh, numără zeci de mii de pagini. Și acum ne-am dorit ca acest cadru de reglementare al Uniunii Europene și al Uniunii Eurasia uh, să fie același, să fie compatibil, pentru că dacă nu e așa, dacă avem două cadre de reglementare complet diferite, intenționat sau neintenționat, construim un zid între aceste două cadre de reglementare și aceasta nu va fi în interesul obiectivului nostru comun uh, ca pe viitor să construim această zonă de liber schimb pe care ne-o dorim cu toți, între Lisabona și Vladivostok. Punctul 9 și ultimul, uh, rolul Parlamentului. Cred că da, data trecută v-am întrebat la Baku și chiar și înainte, v-am rugat să ne ajutați să consolidăm uh, diplomația publică, să oferim un fel de platformă, nu numai pentru societatea civilă, ci pentru schimbul de vederi cu uh, societatea extinsă, pentru o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană, în legătură cu programele pe care le uh, derulăm în comun, în legătură cu cooperarea regională. Și acum când uh, suntem pe punct să semnăm aceste acorduri de asociere, această activitate în domeniul diplomației publice este și mai importantă. Apoi, aș avea o rugăminte modestă. Vă rog să nu pierdeți din vedere punctele forte sau uh, puterea instituțiilor democratice din țările dumneavoastră reformele, programele, alegerile echitabile, libere, sunt foarte, foarte importante. Dar dacă nu aveți instituții puternice, democratice, independente, uh, libere de orice fel de ingerență politică, nu aveți cum să ajungeți la uh, transformarea democratică pe care încercați să o uh, înfăptuiți. Și poate că știți că mă gândesc uh, la o țară când vorbesc de acest uh, element uh, legat de dem- democrație. Și acum aș dori să termin în aceeași notă în care am uh, început. E un proiect comun și vom, sta, vom face tot ce ne stă în putință nu numai pentru a face discursuri frumoase, ci pentru ca dumneavoastră, partenerii noștri, să vă simțiți, să vă simțiți parte a acestui proiect comun. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Fule. Thank you. Mulțumim, domnule Fiule, vă mulțumesc pentru eforturile de a face să meargă și mai departe acest parteneriat răsăritan și pentru deschiderea și disponibilitatea arătată față de dumneavoastră noastră. Lucruri foarte importante pe care le apreciem foarte mult. Acum am încheiat partea cea mai oficială a deschiderii și o să-i dau cuvântul colegului Boris Tarasiu. Thank you, Christian. Mulțumesc, uh, Cristian. Stimați colegi, <clears throat> aș vrea să vă invit să exprimă recunoștința domnului comisar Fiule pentru sprijinul constant pe care îl arată adunării parlamentare Euronest, întâlnirilor noastre, pentru sprijinul continuu, pentru toate reuniunile organismului nostru. Și de domnul fiule depinde dacă rămâne mai mult alături de noi pentru a asculta relatările de la principalele noastre comisii domnul Fiule, dacă îmi permiteți, și nu vreau să fiu uh, nepoliticos. Am făcut o sugestie modestă la început, dar desigur că stau la dispoziția dumneavoastră, nu vreau să vă impun nimic. Dar nu reușesc să mă întâlnesc în fiecare lună, să interacționez cu dumneavoastră. Și dacă domnii copreședinți uh, își dau seama, am putea eventual avea două sau trei întrebări și comentarii ca și eu să aflu care sunt părerile dumneavoastră și să pot să reacționez la ce considerați dumneavoastră că e de cea mai mare importanță. Eu vă stau la dispoziție pentru că pot să mai petrec câteva minute. Vă mulțumim, domnule comisar, și pentru această disponibilitate de comunicare cu membrii adunării parlamentare Euronest. Așadar, o să invit acum colegii din partea adunării să comenteze sau să adreseze întrebări domnului comisar Füle. Cine dorește? Sarius Sarius Colegul nostru, Iacek Sarius Volski, ar dori să ia cuvântul. Așa că o să-l invit să intervină. Iacek? <laughs> It has been prearranged, but uh, I... S-a organizat dinainte, dar nu știu care e subiectul întrebării. Mă simt uh, onorat și secretarul mi-a spus că n-am uh, dreptul să pun întrebări, dar este o posibilitate atât de încântătoare de a-i pune o întrebare domnului comisar, încât nu mă pot abține. Hmm? Hmm, foarte rapid, mai întâi ați putea comenta în legătură cu poziția Uniunii Europene, pentru că s-a ridicat la dezbaterea noastră în legătură cu soldații ruși care s-au deplasat 300 de metri s-au mutat frontiera dintre Osetia de Sud și Abhazia ieri cu 300 de metri. A doua întrebare. Există dispute teritoriale. Dumneavoastră ați pus accentul pe o abordare pragmatică, comercială, non-politică. Dar ca economist știu că atunci când există un acord comercial, trebuie să știi pe ce teritoriu e valabil. Deci, din perspectiva comercială și a regulilor de origine, de exemplu, regiune în dispută, cum ar fi Osetia sau Abhazia de Sud, Nagorno-Karabakh, Transnistria, dacă există acordul de asociere, cum vor fi tratate aceste regiuni? E o chestiune tehnică, pragmatică, dar și cu o dimensiune politică. A treia întrebare este legată de conductele de gaz. Uniunea Europeană a oferit Ucrainei să coinvestească în conducte pentru gaz. Și ieri se părea că, după ce Ianucovici și Putin au tras concluzia că Uniunea Europeană nu va, nu îi se va permite să participe la astfel de conducte. Comentariul dumneavoastră. A patra întrebare se referă la Azerbaijan. Domnul comisar, vă rog să vă opriți totuși. Mai există și alte întrebări și comentarii? Vă rog. Un membru al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu o critică a documentelor pregătite pentru noi pentru această sesiune Euronest. Pentru că nu-mi plac aceste documente. sunt pregătite în mod unilateral și dacă vorbim despre rezolvarea problemelor economice doar în ce privește o continuă liberalizare, nu corespunde cu situația din țările parteneriatului răsăritan. De exemplu, Belarusul este țara care nu este atât de liberalizată, dar situația socială e mai bună decât în multe părți din țările parteneriatului răsăritan și trebuie să vă spun că trebuie să ne adaptăm pozițiile la situația reală din aceste țări din uh, parteneriatul răsăritan. Dacă vorbim despre combaterea șomajului și sărăciei, înțeleg că e o ambiție foarte laudabilă, dar în Uniunea Europeană ne confruntăm cu o situație foarte dificilă în acest domeniu. De exemplu, în multe țări ale Uniunii Europene, există regiuni în care șomajul în rândul tinerilor e mai mare de 25%. În 18 din 27 de state membre ale Uniunii Europene există regiuni în care există aceste rate ale șomajului. Deci cred că recomandările noastre nu sunt uh, bazate pe realitatea din țările parteneriatului răsăritean. Și ar trebui să ne gândim mai mult la propria noastră situație din uh, statele Uniunii Europene, pentru că problema șomajului și a excluziunii sociale sunt lucruri care există cu adevărat în propriile noastre țări. Eu o să votez împotriva majorității documentelor pregătite, cu excepția celui de la Comisia pentru Securitate Energetică. Mulțumesc. Mulțumim, estimați colegi. Mai am o solicitare din partea unui stat uh, din parteneriatul răsăritan și uh, cred că e corect să le dăm șansă și acestor membri din delegațiile statelor partener, întrucât membrii Parlamentului European au ocazia în fiecare lună să comunice cu domnul comisar. O să-l invit acum pe domnul Suleimanov din Azerbaijan, șeful delegației din Azerbaijan. Vă mulțumesc. Am uh, lucrat foarte constructiv ieri și mă gândeam la viitorul Euronest. Mi-am adus aminte de toate compromisurile uh, prin care am trecut la sesiunea de la Baco. Majoritatea acestor compromisuri au fost uh, împotriva intereselor statului meu. Cu 10 minute în urmă am făcut sau am primit unele modificări 10 la alineatul 25 din partea PPE și vă rog să retrageți acest amendament. Nu vreau să am o abordare emoțională, nu vreau să ameniți pe nimeni, dar dacă acest amendament nu se retrage, delegația Azerbaijanului o să-și prezinte poziția la Euronest în cu totul alt mod. Vă mulțumesc. Președintele, domnule Suleimanov, noi aici despre ce discutăm și aș vrea să vă reamintesc adresăm întrebări domnului comisar Fiule. Dorem să subliniez că acum e Dumneavoastră v-ați referit la un punct de pe agenda pe care o să-l discutăm ulterior, când discutăm raportul comisiilor politice și puteți ridica acel punct atunci. Acum, delegația georgiană, domnul Dolidze, are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, domnule comisar Fiule, vreau să apreciez activitatea dumneavoastră, să vă urez mult succes în continuarea activității, faceți o treabă nemaipomenită și în ce privește cooperarea Uniunii Europene și star, țările parteneri din parteneriatul răsăritan în special. Un scurt comentariu în legătură cu ce ați spus dumneavoastră despre ce urmează după procesul de asociere care sperăm că se va semna la Vilnius. E ceva foarte important uh, în materie de cooperare practică. Pe de o parte vom semna acel acord, pe de altă parte va trebui să-l uh, aplicăm. Deci e foarte important din partea dumneavoastră să existe o astfel de cooperare sectorială, cum ar fi transport, uh, educație în unele state, deci sunt foarte importante aceste domenii. Și apreciem acest lucru. Întrebarea mea se referă la sporirea capacității de apărare a componentei europene. Știți că Georgia este în prezent unul dintre principalii contribuitori la Coaliția Internațională împotriva terorismului. Lucru important. Pe de altă parte, din cât știu eu, există dezbatere în Uniunea Europeană, cum să se consolideze componenta europeană, cum ar fi operațiunea din Mali și altele, unde, după cum știți, suntem gata să ne aducem și noi contribuția. Deci întrebarea mea este cum priviți acest aspect din partea intenției statelor parteneri să-și aducă contribuția suplimentară în cadrul operațiunilor Uniunii Europene în capacitatea de apărare. Vă mulțumesc. Uh, Dragi colegi, observ că nu mai dorește nimeni să intervină. Așadar, domnule comisar Füle, vă rog, aveți cuvântul. Thank you Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, Este vorba despre întrebarea dumneavoastră referitoare la soldații ruși. Nu sunt uh, într totul informat despre ce s-a întâmplat, dar știu că um, este analizată situația. Permiteți-mi să fac însă două, trei observații relevante. În primul rând, și aceasta este poziția noastră clară, noi uh, solicităm Rusiei să își îndeplinească toate angajamentele, inclusiv cele care vizează armistițiul. În al doilea rând, solicităm Rusiei să nu evite niciun fel de acțiuni militare în zonele respective și, în al treilea rând, trebuie să ne folosim de această șansă pentru a sublinia angajamentul nostru pentru respectiv al Georgiei, pentru uh, integritate teritorială. Acestea sunt cele trei uh, elemente importante care fac parte din politica noastră fermă de cooperare cu Georgia. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, în mod clar, ne putem aștepta ca guvernul să furnizeze rezultate prin acordul aprofundat și cuprinzător de liber schimb. În același timp, acordul a fost redactat în așa fel încât uh, dimensiunea inclusivă să fie luată în considerare și să face o uh, referire foarte clară referitoare la chestiunile de integrare teritorială și, în plus, să oferă posibilitatea ca întreg teritoriul partenerului respectiv să beneficieze de prevederile acordului de asociere, respectiv de prevederile DCFTA. În ceea ce privește sistemele de transmitere de gaz, de distribuția gazului, în Ucraina și Rusia, din câte știu eu, ofertele sunt de a participa la un proiect multilateral pentru a upgrada și a sprijini uh, sistemul GTS. Depinde de Ucraina să aleagă cea mai bună modalitate de a menține sistemul funcțional și de a-l opera și ca acest sistem să rămână o sursă de încredere în vederea transferului de energie din Rusia către teritoriul european. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, de fapt, nu este vorba că nu ne-am gândit cu adevărat la unul dintre aceste sectoare pentru a oferi partenerilor noștri în contextul parteneriatului informal posibilitatea de a se implica în politicile sociale că nu am discutat acest lucru cu partenerii noștri, pentru că observăm această nevoie de a aborda și aceste aspecte. Într-adevăr, și aș dori să subliniez acest lucru cu claritate, acordul de asociere nu este vorba, nu, nu vorbește, nu tratează numai relațiile comerciale. Nu vorbim aici numai despre o asociere politică. Am încercat uh, să explicăm această abreviere DCFTA și, încercând acest lucru, am subliniat în special acest element al deep and comprehensive, aprofundat și cuprinzător. Pentru că nu este vorba numai despre un acord de liber schimb, ci el oferă o parte semnificativă a uh, acordului care face legătura cu piața Uniunii Europene. Și tocmai acesta este motivul pentru care Condițiile în care este încheiat uh, acordul de asociere și în care poate deveni instrumentul cel mai important de implicare a partenerilor noștri în piața unică europeană, este tocmai acest acord. Dacă există ambiția necesară și există multe chestiuni care se varează, bazează pe valori și principii. Însă, politicile care nu sunt legate direct de comerț, dar de acest cadru uh, de reglementare sunt și ele luate în considerare. Iar în ceea ce privește ultima întrebare, nu ține de portofoliul meu, dar eu reprezint uh, aici și pe un altul reprezentant. Și voi uh, exprima următorul punct de vedere. Suntem uh, nerăbdători să-i vedem pe partenerii noștri devenind o parte tot mai importantă în politice, politica noastră comună externă și de securitate, să devină parte a declarațiilor noastre, să participe la politicile noastre și, de asemenea, să găsească, să identifice aranjamentele potrivite, astfel încât, pe termen lung, să le cunoaștem preferințele și în felul acesta să se reflecte și interesele partenerilor noștri în aceste poziții comune. Acest aspect este extrem de important. De asemenea, suntem nerăbdători să îi uh, vedem pe partenerii noștri implicați tot mai mult. Pentru că suntem de părere că, în acest moment, un moment dificil uh, economic și financiar. Este foarte important ca resursele noastre să fie aduse la oaltă, să fie compatibile, astfel încât să se poată opera cu ele și în afara teritoriului european și acest teritoriu să fie asigurat. Aceasta este modalitatea în care întreaga Europa ar putea să contribuie la stabilitate în alte părți ale lumii. Vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate pe care mi-ați oferit-o de a mă adresa dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru acest element interactiv al angajamentului nostru. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și sper că munca dumneavoastră și rezultatele reuniunii vor reprezenta o contribuție importantă la succesul summitului uh, de la Vilnius cu privire la parteneriatul răsăritan. Mulțumesc, domnule comisar Füle, pentru generozitatea dumneavoastră și pentru faptul că ați acordat atenție activității adunării parlamentare Euronest. Vă mulțumim că ne-ați fost un comisar uh, aliat uh, acestei uh, adunări parlamentare și vă dorim mult succes! I ask all members of... Îi rog pe toți membrii adunării parlamentare Euronest să rămână pe locurile lor, astfel încât să putem continua uh, activitatea noastră după ce va părăsi sala domnul comisar. Președintele, dragi colegi, permiteți-mi să vă invit să discutăm uh, următorul document prevăzut pe ordinea de zi. Vorbim aici despre cea de-a treia sesiune a adunării parlamentare Euronest. În fața dumneavoastră aveți proiectul de ordine de zi pentru sesiunea noastră și, dacă nu există obiecții, atunci acest proiect de ordine de zi va fi adoptat de către biroul adunării. Dacă nu sunt obiecții, considerăm ordinea de zi adoptată astfel. Bun. A fost adoptată. Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi. Este vorba despre aprobarea procesului verbal al uh, sesiunii precedente de la Baku, care a avut loc pe 3-4 aprilie 2012. Proiectul de proces verbal se găsește în uh, documentația dumneavoastră. Dacă nu există obiecții, atunci vă sugerez, dacă nu vor fi primite niciun fel de observații sau comentarii de către secretariat până mâine, 29 mai, înainte de ora 10 de dimineață, atunci acest proces verbal va fi considerat adoptat. Există obiecții? Nu există, așadar decidem în conformitate vă atrag atenția asupra punctului 3 de pe ordinea de zi. Este vorba despre contribuțiile observatorilor la adunarea parlamentară Euronest. Conform regulamentului de procedură, Euronest poate invita reprezentanții instituțiilor europene, ai Parlamentului și ai uh, societății civile, la uh, această sesiune. Dacă nu există obiecții, atunci îi voi invita pe acei reprezentanți să ni se alăture și să vorbească fiecare câte două minute. Union, we would like to welcome... În ceea ce privește Irlanda uh, și pe reprezentanții acestea, îi salutăm. Salutăm uh, pe domnul senator, membru al Consiliului pentru Afaceri Interne. Aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Relația între Uniunea Europeană și partenerii din Europa de Est reprezintă o relație mm, reciproc benefică. Dezvoltarea acestor relații este foarte importantă și uh, se observă acum rezultatele, un lucru de salutat. Parteneriatul pentru Est reprezintă un aspect important. În primul rând, pentru că în aceste relații putem să vorbim despre faptul că s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește acordurile de asociere. Acestea au la bază reforme importante și, de asemenea, o zonă de liber schimb profundă și aprofundată și cuprinzătoare. De asemenea, există o serie de oportunități pentru uh, afacerile europene care uh, se pot dezvolta. Este foarte important ca procesele de parteneriat să se dezvolte și să fie abordate chestiuni precum uh, valorile democratice, buna guvernanță și statul de drept. De asemenea, accesul la piață joacă un rol important. Uniunea Europeană dorește ca uh, țările parteneri din Est să uh, dezvolte un parteneriat bun. Cred că Trebuie să exploatăm la maxim potențialul acestui parteneriat. Această relație este una de o importanță foarte mare și în calitate de membru al președinției Uniunii Europene aș dori să îl doresc toate cele bune uh, participanților, de asemenea ambasadorului și celor prezenți aici. Irlanda are o amintire pozitivă în ceea ce privește președinția georgiană, care a fost una de succes, la fel ca cele din trecut și sper ca următoarele două săptămâni să ofere suficientă activitate, uh, munca să fie una de succes, iar uh, eurodeputații să se asigure că pot încheia uh, toate atribuțiile pe care și le-au asumat în această perioadă. Vă mulțumesc! Thank you, sir. Mulțumesc, domnule senator, uh, mulțumim dumneavoastră și țării dumneavoastră care prezidează în acest moment Uniunea Europeană. Și acum, dragi membri ai Parlamentului, aș dori să îl invit pe domnul Lena Spalzis, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Lituania, Parlamentul lituanian, să ia cuvântul. Dânsul va prezida Uniunea Europeană uh, în următoarea perioadă. Aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membri ai Euronest, dragi colegi, în calitate de vicepreședinte al uh, Comisiei pentru Afaceri Europene din Lituania, sunt bucuros să fiu în calitate, prezent în calitate de observator. Euronest este un forum ideal pentru promovarea parteneriatului uh, între uh, Europa de Est și Uniunea Europeană. Uh, este important să nască noi viziuni și valori europene. Prioritățile președinției lituaniene sunt importante. Noi ne dorim o Europa sigură și care să se bazeze pe valori echitabile. Dorim să creăm uh, o viață mai sigură și mai bună pentru toată lumea. Siguranța energetică și cooperarea în acest domeniu cu țările din uh, zona de est reprezintă o prioritate cheie. De asemenea, uh, siguranța nucleară și infrastructura energetică sunt priorități pentru noi. Summitul de la Vilnius va fi un pas înainte pentru uh, realizarea obiectivelor noastre. Unul dintre cele mai importante obiective reprezintă semnarea acordului de asociere și a uh, acordului aprofundat și comunizator de liber schimb cu Ucraina Ucraina. Cooperarea în domeniul uh, drepturilor omului și a democrației reprezintă un pas important. Dar și Uniunea Europeană trebuie să vină în întâmpinarea noastră, trebuie să implementeze aceste acorduri. Acest lucru nu este posibil dacă Uniunea Europeană nu pune la dispoziție instrumentele financiare corespunzătoare. Aceste instrumente sunt prevăzute în cadrul financiar multianual, iar uh, Mingea este acum în terenul Uniunii Europene. Doresc Uniunii Europene și acestei comisii uh, lucrări constructive și un proces de tranziție cât mai ușor. Sunt convins că rezultatele vor fi bune. Această platformă este una deosebit de importantă pentru noi. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Dragi colegi, ne onorează cu prezența vicepreședintele Comitetului Economic și Social, domnul Hans Joachim Wilms. Domnule președinte, vă salutăm călduros. Aveți cuvântul pentru două minute. Constat că domnul Wilms nu e prezent în sală. Deci trecem mai departe. În numele Comitetului Regiunilor, Conferința Autorităților Regionale și Locale, uh, domnul Van den Brante nu poate vorbi înainte de ora 5 jumătate. Însă dacă e în sală, uh, îi dăm cuvântul pentru două minute și jumătate. Domnul Van den Brante încă nu a sosit. În numele Forumului pentru Societatea Civilă are cuvântul doamna Natalia Ierașevici, secretar al uh, Forumului pentru Soci Parteneriatul cu Societatea Civilă. Aveți cuvântul, vă rog. Bună ziua, mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a participa la adunarea parteneriată adunarea parlamentară Euronest, reprezintă secretariatul forumului care are sediul aici la Bruxelles. Și faptul că există acest secretariat e dovada că acest forum a devenit mai profesionist și mai eficient și datorită sprijinului oferit de societatea civilă. Acest forum e o rețea de organizații din șase țări uh, uh, din parteneriat și uh, câteva state membre noi în uh, acest uh, an, adunarea va avea loc în Chișinău, activitatea grupurilor de lucru și a comitetelor uh, de conducere de loc de-a lungul anului. În acest an, printre alte activități, încercăm să monitorizăm foaia de parcurs a parteneriatului estic și vă vom transmite concluziile noastre înainte de summitul de la Vilnius din luna noiembrie, în care sperăm ca multe acorduri de asociere, inclusiv cu Ucraina, să fie semnate și lansate. Sperăm că astfel vom trece la o nouă etapă în parteneriatul estic, când țările partenere vor, uh, în care vor, uh, vor uh, promite să aplice noi reguli care să apropie sistemele lor juridice de cele din țările Uniunii Europene. Și de aceea monitorizarea alegerilor. În acest an vom um, studia alegerile din Armenia, dar și din Georgia și din Azerbaijan. Ne îngrijorează mai ales amenințarea pentru societatea civilă și față de drepturile civile care, um, acum, care se întâmplă acum în Azerbaijan. Dacă alegerile nu sunt uh, echitabile, nu sunt libere, atunci liderii nu se vor uh, bucura de încredere și alegătorii nu vor uh, susține proiectul de reformă și deci uh, impactul pe care ni-l dorim mm, va scădea și el. De asemenea, libertatea de exprimare și libertatea mass media sunt foarte importante și acestea sunt temele a două proiecte prioritare. Euronet are un rol foarte important de jucat, interacțiunea între parlamentari dintre țările partenere și țările membre, membre ale Uniunii Europene ar trebui să, um, să încurajeze schimburile uh, între aceste țări. Și noi, reprezentanții societății civile, vom încerca să cooperăm cu Euronest pentru atingerea acestui obiectiv. Mulțumim! Stimați uh, colegi, stimați participanți, cred că cel mai bine ar fi ca în activitatea noastră viitoare să continuăm să îi uh, invităm pe observatori să vorbească în adunările noastre. Acum, Cristian, atunci trecem la următorul punct de pe urmă de zi. E vorba de o prezentare a raportului din partea uh, Comisiei de Afaceri Externe. Înainte de a da cuvântul celor doi coraportori, aș dori să vă informez că ieri a fost uh, votat acest raport la reuniunea Comisiei de Resort. Apoi, termenul mm, au fost uh, depuse 3 amend 10 amendamente, trei dintre ele au fost retrase, deci iată avem încă 7 amendamente. Și acum aș dori să îi uh, invit pe cei doi uh, coraportori să ia cuvântul două minute și jumătate, domnule Cernăschi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De fapt, E primul raport care are o conotație atât de politică, de care are uh, valoare uh, politică și care este uh, votat de adunarea parlamentară Euronest și care e un aspect care trebuie să fie evidențiat. Acest raport uh, tratează un aspect foarte important și controversat în același timp, respectiv uh, um, securitatea, mai ales în contextul uh, uh, conflictelor nesoluționate care au fost deja menționate. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, colegilor care au înaintat amendamente și care au îmbogățit textul nostru inițial. Aș dori să vă mulțumesc și pentru dorința de a ajunge la compromisuri și pentru spiritul de deschidere de care ați dat dovadă și pentru uh, înțelegerea de care toate delegațiile au dat dovadă. Fără acest spirit de compromis, ar fi trebuit să trecem din nou prin coșmarul prin care am trecut uh, cu ocazia primei uh, sesiuni, când am pregătit o rezoluție care nu a fost votată, care a eșuat. De această dată, din contră, am reușit să, reușit să obținem un text care se axează pe um, ce au în comun țările partenere cu Uniunea Europeană și nu uh, pe uh, aspectele care ne, uh, ne divid. Aș dori să mulțumesc coraportorului meu, domnului Boris Tarașuc. Vă mulțumesc pentru implicare, pentru angajament în fiecare etapă și în timpul procesului de negociere. În acest raport se vorbește despre securitatea regională, dar nu trebuie să uităm că întotdeauna există o dimensiune multiplă. Mm, vorbim și despre securitatea energetică, securitatea pe internet. Uh, toate acestea intervin pentru a garanta securitatea uh, statelor membre ale Uniunii Europene și a țărilor partenere. Una dintre cele mai importante realizări e că am reușit să um, eliminăm conflictele dintre uh, state, conflictele bilaterale și datorită valorilor uh, precum uh, democrației și drepturilor uh, individuale, am reușit să eliminăm aceste conflicte. E vorba de valori pe care le avem în comun, le împărtășim cu statele membre și de aceea am dedicat prima parte a raportului nostru acestor valori. De asemenea, mai vorbim despre conflicte în acest raport. Această parte, în prima parte, în, în prima rezoluție, a fost mărul discordiei, dar de această dată am reușit să ne axăm pe ce ne unește și nu pe ce ne desparte. Și sper ca după acest raport să începem o nouă etapă, să începem cu o cooperare reală, nu o cooperare teoretică. Și sper ca ar trebui să ne uh, permită ca uh, statele din uh, vecinătatea estică să fie mai uh, active și, de asemenea, ar trebui să avem și finanțarea necesară pentru ca acest uh, proces să fie lansat. Uniunea Europeană trebuie să poată respira cu ambii plămâni și sper ca partenerii noștri precum Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus. Sper ca aceste țări să aibă să, să împărtășească sentimentul că sunt state europene și că fac parte din Europa. Mulțumim, domnule Cernețchi. Acum are cuvântul domnul uh, Tarasiu, celălalt coraportor. Două minute și jumătate. Mulțumesc, aș dori și eu să-mi exprim uh, recunoștința, să mulțumesc uh, colegului Richard Czarnecki, coraportorului meu, pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă și de disponibilitatea pentru a pregăti acest proiect de raport. În al doilea rând, aș dori să subliniez faptul că pentru noi, coraportori, a fost o adevărată provocare să pregătim un astfel de raport, pentru că el se referea la chestiunile cele mai delicate între uh, țările uh, partenere din uh, um, estul Europei. Nu puteam a fost foarte greu să ignorăm această chestiune a conflictelor nerezolvate și aș dori să mulțumesc în primul rând la două delegații care, deci delegației din Armenia și din Azerbaijan, care au dat dovadă de spirit de compromis. Și aș dori în calitate de coraportor să vă mulțumesc călduros. Uh, sper ca adunarea noastră să voteze acest raport care a fost uh, adoptat cu unanimitate de voturi astăzi. Mulțumim că nu ai uh, epuizat tot timpul. Iată, avem 17 uh, minute pentru dezbatere. Vă rog, dacă se poate, să fiți uh, foarte succinți în intervențiile dumneavoastră, pentru că timpul trece. Uh, totul se plătește. Faptul că am putut discuta cu domnul Fiule mai mult înseamnă că avem mai puțin timp la dispoziție pentru rapoartele noastre. Aș dori să dau cuvântul domnului Höckmark pentru un minut și jumătate. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și felicitări. Aș dori, în primul rând, să îi mulțumesc co-președintelui de la Comisia Politică și că raportorilor. Noi subliniem în acest uh, raport uh, faptul că trebuie ca democrația și statul de drept să fie consolidate. Și de aceea există acest amendament, amendamentul 4, care, din punctul meu de vedere, este foarte important. Am citit un uh, articol în uh, ziarul francez Le Monde, un interviu al președintelui Ivașvili, în care e uh, întrebat dacă domnul uh, va fi băgat în pușcărie și el spune că cred că da. Mă tem că da. Și apoi spune că dacă opoziția continuă să mintă și să ignore poporul, atunci uh, persoana acuzată în fața procurorului uh, general uh, va avea de suferit. Domnule președinte, constatăm că um, dizidenții din Georgia sunt uh, cercetați, sunt urmăriți, sunt arestați și cred că fiecare dintre noi trebuie să-și pună întrebarea. Pe, putem sau nu, domnule Gerbrandi, mă adresez dumneavoastră, uh, domnule Fern, domnule Rucek, domnul Martinez, ne alarmează sau nu starea democrației și a statului de drept? Dacă da, atunci ar trebui să sprijinim amendamentul numărul 4 cu, din acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dulize. Două minute și șapte secunde. Dacă puteți să vă respectați timpul de două minute, ar fi foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte în ultimile două zile am vorbit prea mult despre aceste uh, chestiuni, dar din păcate, în ciuda faptului că biroul nu a adoptat uh, rezoluția de urgență cu privire la această chestiune, Comisia a trebuit să abordeze în amănunțime toate aceste chestiuni și pentru mine acest, uh, și am citit acest amendament care era ușor de anticipat. Cred că e o rezoluție bună. Spiritul acestei rezoluție este foarte bun și mă bucur și mulțumesc colegilor uh, armeni pentru eforturi. Uh, delegația armeană a, fost, uh, a dat dovadă de flexibilitate, dar, din păcate, majoritatea delegației mele, vă spun sus și răspicat, nu va vota această rezoluție din cauza acestui amendament vorbim acum de aceste chestiuni alarmante. Domnul Hockmark, uh, domnule Hockmark, ați vorbit cu premierul? Da, toată lumea e uh, alarmată, pare să fie speriată, dar de ce nu v-ați speriat înainte? Anul trecut am vorbit despre alegeri. Acum vorbim despre justiție, despre uh, sistemul judiciar. E foarte bine, toate bine și frumoase, dar uh, suntem acum mai deschiși decât uh, oricând. Ehm, cabinetul premierului e, vă este foarte deschis. La, uh, sunteți invitați să veniți la Tbilisi. Și sigur că trebuie să continuăm monitorizarea situației. Pentru că miza nu este politica aici. Vă rog să mă credeți. E vorba de justiție. Și cred că ar fi foarte neplăcut ca adunarea parlamentară Euronest, nepotrivit, neînțelept, să aibă o astfel, un astfel de amendament. Îi rog pe toți colegi să citească cu mare atenție acest, uh, acest amendament. Am citit regulamentul de procedură și la articolul 16 aliniatul 5 uh, solicit un vot pe părți și mai ales cu privire la amendamentul 4 uh, pe marginea acestui raport. Vă mulțumesc! Uh, now I give the floor to Mr. Acum domnul Rucek, un minut, vă rog. He's out? Okay, then we... Se pare că nu este. Acum domnul Ovanesian, două minute și șapte secunde și așteptăm ca celălalt vorbitor să se întoarcă. Mulțumesc. To express. Aș dori și eu să exprim recunoștința delegației noastre pentru domnii coraportori și pentru colegii noștri din diverse delegații, mai ales cei la care s-a referit domnul Tarasiu, dar aș vrea să adaug și delegația Georgiei, care doresc să-i mulțumesc pentru flexibilitate și asistență și sper că fiecare dintre noi a avut ceva de învățat, lumea se schimbă și din păcate, nu se schimbă într-o lume mai bună, ci într-o lume mai proastă și trebuie să vedem care sunt amenințările comune și pentru Uniunea Europeană și pentru cele 5 sau 6 țări din parteneriatul răsăritan. Sunt amenințări comune cărora trebuie să le facem față și sper ca viitoarele rapoarte să fie consacrate acestor subiecte. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Obanesian. Aș dori să clarific ceva. Membrii care nu sunt pe listă, din păcate, nu putem să le dăm cuvântul pentru că timpul a fost alocat în conformitate cu regulile și, din păcate, cei care sunt pe listă și doar ei vor putea lua cuvântul. Acum, domnul Mulder, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem saluta această rezoluție. E un subiect uh, foarte logic, pune accentele Dorită îmi place în special fraza de la punctul 1, cum că avem convingerea că Uniunea Europeană și țările din parteneriatul răsăritan au responsabilitatea responsabilitate politică comună de a promova pacea și securitatea pe continentul european. Cred că aceasta este esența cooperării noastre europene. N-ar trebui să uităm de acest lucru și anume că în Uniunea Europeană însăși de la bun început am avut uh, dificultăți, dar discutând unii cu alții, îmbunătățim situația și putem <clears throat> doar în mod clar și transparent să eliminăm diferențele. Problemele nu se pot rezolva prin alte mijloace, doar discutând și având astfel de întâlniri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mulder. Cred că l-am văzut pe domnul Rucec în sală. Un minut. Da? Scuze că a trebuit să părăsesc sala. Am dat un interviu la radio în legătură cu situația Iuliei Timoșenko. Deci scuze încă o dată. În acest minut aș vrea să vă spun următoarele. Cred că rezoluția sau raportul sublinează în mod corect situația, și anume că dacă dorim stabilitate și pace, trebuie să ne concentrăm pe drepturile omului, drepturile civile, democrație, statul de drept. Este perfect corect, inclusiv, desigur, coopera cu societatea civilă. Cred că același lucru e valabil când vorbim despre soluționarea conflictelor regionale prelungite. Această soluționare trebuie să se facă prin mijloace pașnice. Știu că unele partide sau unele părți implicate se simt frustrate că durează ani și ani de zile și nu se vede nicio luminiță la capătul tunelului în rezolvarea acestor probleme. Dar o soluționare paștică este singura cale pentru democrații. Un alt lucru important e cooperarea regională. În termeni economici sau schimburi culturale, turism și așa mai departe. Un ultim aspect noi, ca socialdemocrați, nu suntem de acord cu amendamentul 4 la alineatul 5 din partea PP. Credem că nu e nicio legătură între fostul prim-ministru Mirapișvili din Georgia și fostul prim-ministru din Ucraina, Iulia Timoșenko. Deci nu vom sprijini acest amendament. Vă mulțumim, domnule Rucec. Acum, domnul Suleimanov, două minute. Hörmətli həmkarlar. Mulțumesc, distinși colegi. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte foarte importante. În 2011, cu ani în urmă, am eșuat înainte de summitul de la Varșovia, iar apoi la summitul de la Baku, ca rezultat al voinței politice și toleranței, am avut un mare succes. Azi avem treia sesiune și astăzi vorbim despre viitorul Euronest, vorbim despre cooperarea strânsă între delegațiile parlamentare și reușita organizației. Pentru aceasta am uh, dat dovadă de compromis împreună cu delegația Armeniei și suntem foarte aproape de reușită. Am avut discuții destul de tensionate ieri, care m-au făcut să mă gândesc la câteva aspecte. actul constitutiv și regulile de procedură la Euronest. Cu aceste documente nu putem progresa. Dezbaterile politice și soarta țărilor noastre nu se pot întotdeauna baza pe compromisuri și pe diverse solicitări. Din cât am observat eu, toate persoanele care au luat cuvântul și fracțiunile politice consideră de asemenea că Euronest nu e organismul care trebuie să rezolve problemele partenerilor din parteneriatul răsăritan. Dacă problemele țărilor noastre nu pot fi discutate în cadrul acestei organizații, unde să se aplice un drept de veto și regulile, procedură și actul constitutiv al Euronest nu ne permit să acționăm, atunci cred că este o pierdere de timp aici. Ca să parafrazez, E ca și când am fi niște copii care ne jucăm uh, de fața ascunsă. Deci, trebuie să schimbăm atunci actul constitutiv și regulile de procedură ale Euronest, ale adunării parlamentare Euronest. Dacă Euronest nu poate să discute chestiunile problematice și aceste probleme sunt eliminate la vot, atunci această organizație nu funcționează cum ar trebui ca adunare parlamentară ci ca un fel de ONG sau un forum al uh, Parlamentului European. Și cred că <clears throat> noi, politicienii, trebuie să ne ocupăm de chestiunile serioase și să nu pierdem timpul nostru prețios pe care ar trebui să-l utilizăm în cooperarea dintre popoarele noastre. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Suleiman, Adunarea noastră și evoluția, deci trebuie să ținem cont de observațiile dumneavoastră. Domnul Lisa, cu un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă spun că împărtășesc opinia domnului Hockmark în ce privește situația internă din Georgia. Din fericire, în câteva zile, luni și marți, delegația Parlamentului European din care voi face parte și eu, se va deplasa în Georgia și se va întâlni cu persoane importante pe listă. Figurează și prim-ministrul, dar și președintele Saakashvili, de asemenea um, președintele Parlamentului din partea coaliției de guvernământ, dar și domnul Bacradze, și sper că vom avea șansa de a pune întrebări și de a primi răspunsuri la întrebările pe care le vom pune, pentru că sunt uh, chestiuni importante care trebuie discutate. Și aș dori să le spun colegilor din Georgia, de la Coaliția de Guvernământ de acolo, că ideea de a arăsta pe un fost uh, prim-ministru, indiferent de motive, pare un pas foarte spectaculos și să nu vă uimească faptul că stănește mult interes în Uniunea Europeană. Din păcate, privit lucrurile din afară, se pare că e un deja vu, ceva ce am mai văzut și mă refer la situația cu doamna Timoșenko din Ucraina. Așadar, mă bucur că ne vom duce la Tbilisi, mă bucur că ne vom întâlni și cu prim-ministrul, și cu ministrul justiției, și cu președintele și că vom avea ocazia să punem întrebări și sper că vom primi și răspunsuri și aș vrea să vă spun că discutând despre securitate în regiune, să nu uităm de faptul că ocuparea teritoriului georgian de către forțe străine nu s-a rezolvat și ar trebui să facem un apel la Rusia și comunitatea internațională pentru a rezolva această soluție. Mulțumim, domnule Lizec. Acum, de acord cu domnul Tarasiuc, îi acordăm domnului Daraceșvili un minut. Mulțumesc. Domnul Dolidze a vorbit în numele delegației georgiene. Vreau să vă spun că trei dintre noi din delegație aparținem partidului de opoziție, care a dat putere pentru prima dată în istoria Georgiei pașnic prin alegeri democratice. A dat putere. Acum liderul nostru e în arest uh, preventiv. Cauza lui este în anchetă. Dacă ancheta și procesul în instanță arată că e vinovat, așa să fie. Dar detenția preventivă a unui fost prim-ministru, a liderului partidului, cât timp acuzațiile n-au fost încă dovedite, e o acțiune politică care își propune să elimine un partid opoziție. Din păcate, actualul prim-ministru și ministrul lui au spus de mai multe ori că se bucură dacă opoziția din Georgia dispare. Asta vedem. Aceștia sunt pașii care merg în realizarea acestui obiectiv. Iată de ce noi sperăm că familia noastră comună, indiferent de liniile de partid, va exprima îngrijorare în legătură cu situația de acolo. <clears throat> Mulțumim, David. Un aspect procedural din partea domnului Moradov? Nu? Dacă nu e un aspect procedural, atunci nu pot să vă dau cuvântul. Pot să vorbesc sau nu? A spus că e un aspect procedural, atunci trebuie să fie procedural. Da, mulțumesc mă întrebăm dacă nu avem timp de discutare acestui document atât de important. Ați spus că sunt multe persoane care vor lua cuvântul. Dar de ce? Nu, noi suntem de vină. Domnule Morato. timpul a fost convenit deja, deja suntem în întârziere, dar asta nu înseamnă că vom limita timpul discuției. Timpul de discuție este așa cum a fost planificat și timpul este împărțit și așa stau lucrurile. Avem patru rapoarte, deci din acest punct de vedere nu putem prelungi timpul pentru discuție, pentru că trebuie să discutăm încă trei rapoarte. Deci nu vă mai dau. Acum, doamna Gur, mai un minut. Îmi mulțumesc, stimați copreședinți colegi. Asigurarea păcii, securității și stabilității pe continentul european rămâne o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană și procesul vecinătății. Dar există mai multe conflicte în regiune care nu au fost soluționate și continuă să amenințe stabilitatea ca și procesele economice, sociale, democratice. Contribuția summitului de la Vilnius va fi o ocazie deosebită de a renoi dialogul și a găsi soluții durabile tensiunile din diverse regiuni și teritorii, tensiuni, conflicte etnice trebuie să fie soluționate. În acest scop sprijin ideea unei inițiative importante care să răspundă dezastrelor naturale sau provocate de om și, de asemenea, cu implicarea ONU, USCE, Consiliul Europei OCDE. Credem că negocieri la nivel guvernamental și sunt de acord că rezolvarea acestor conflicte îndelungate cere un dialog deschis cu societatea deschisă prin programe de învățământ și inițiative culturale. Doar prin astfel de dialog cu participarea tinerilor vom putea depăși aceste conflicte. Felicitări, Cristian, și pentru următoarea funcție de ministru de externe al Bulgariei. Vă mulțumesc pentru... Mulțumesc, Zita. Acum următorul vorbitor, două minute domnule președinte. Impresia mea este ca politician, când vorbim despre viitor, cred că acum înaintea summitului de la Vilnius, n-am avut încă suficient timp și aceasta e concluzia ca pe viitor, eventual să facem un schimb de păreri în legătură cu forumul și am putea să le spunem și cetățenilor ce propunere avem. Să ne gândim la faptul că trebuie să-i ascultăm și pe tineri care sunt propunerile, cum vedem cooperarea și aceste două părțile Europei. Acesta nu va fi ceva făcut nici de Comisia Europeană, nici de guverne. Acesta era uh, lucruri pe care trebuia să realizăm noi și lucruri pe care nu le-am făcut sau nu în întregime. Și ar trebui să revenim la ideea acelui colegiu al Parteneriatului răsăritean European, ideea noilor proiecte care o să creeze verici legături pentru viitor, ca să înțelegem și să ne înțelegem mai bine. Și ar trebui să căutăm mai multe lucruri care să poată fi transferate din este în vest și din vest în est. Am impresia de asemenea, și aceasta este observația pentru colegii din Parlamentul European, că vrem să spunem prea mult și ne implicăm poate prea puțin în dezbaterea parteneriatului răsăritan. Nu suntem suficient de atenți să ascultăm care ne poate ajuta pentru politicile de viitor. Mulțumesc. Mr. Cor- Mulțumesc, domnul Cobol. Acum, domnul Corpiol, două minute și 7 secunde. Supporting Ukrainian Dragi colegi, eu susțin limba ucrainiană, de aceea am să și vorbesc limba ucrainiană. Dragi colegi, uh, Richard Czarnecki și Boris Talasiuk au pregătit un document foarte important și foarte util. În istoria europeană am avut foarte multe exemple de conflicte care au fost uh, depășite datorită dorinței comune de a le depăși. Acest raport referitor la valori este foarte important. Trebuie să înțelegeți că Ucraina are foarte multe probleme. Unele sunt create chiar de uh, Ucraina și mă refer aici la sistemul judiciar. Am discutat cu colegii din Georgia și i-am sfătuit să nu repete greșelile ucrainiene din păcate, putem constata că lecțiile pe care uh, le pot ei învăța de la Ucraina nu sunt, din păcate, luate în seamă. Amendamentul numărul 4 este foarte important. Acesta pune accentul pe justiția selectivă. După părerea mea, formularea uh, din amendament este una destul de moale, destul de slabă. De aceea, uh, aș dori să vă rog uh, să susțineți acest amendament. Pentru că nu vorbim aici despre uh, aderarea la un partid, ci de aderarea la valori. Ucraina speră să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, iar uh, acum problema justiției selective este probabil uh, maj uh, obstacolul major pe calea Ucrainei către acest cel. De aceea vreau să vă spun tuturor, vă rog, învățați din greșelile din istorie. Au existat conflicte între Germania și Polonia și Ucraina are această problemă, deci trebuie cu toții să învățăm lecțiile istoriei. Mulțumesc! So I... Mrs. Rivasi. Doamna Rivasi, aveți cuvântul a, la fix ați venit. Was minute and a half, now... Un minut și jumătate era, acum poate doar un minut. Așezați-vă oriunde, doamnă Rivazi, nu contează. Yeah, yeah. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să mă scuzați pentru întârziere, dar am fost la altă reuniune. Doream să iau cuvântul ca să mă refer la mizele privind securitatea, mai ales în statele parteneriatului estic, care sunt foarte numeroase. Tensiunile dintre Azerbaijan și Armenia se numără printre principalele preocupări ale Euronest. La punctul 8 din această rezoluție, se stipulează că legile naționale nu trebuie să se bazeze pe principiul discriminării. Se arată că uh, implicarea societății civile este o condiție prealabilă pentru soluționarea pașnică a conflictelor, dar am cu toate acestea preocupări. Conform agenției de presă Azere, cetățenii azeri în 17 mai uh, cetățenii azeri care cooperează cu organizații armene pot să uh, fie dați în judecată pe motiv că au colaborat cu statul agresor. Cel puțin asta se spune la articolul 7 din documentul pregătit. Dacă acest document ar intra în vigoare, ar însemna sfârșitul platformei de societate civilă, care este foarte importantă în parteneriatul estic. Astfel de dezvăluiri mă uh, neliniștesc și ar fi bine să se găsească o soluție pașnică la conflictul dintre Armenia și Azerbaijan, însă în aceste condiții nu știu dacă va fi posibil. De aceea aș dori să-i uh, ascult pe reprezentanții Azerbaijanului să aflu dacă această lege va fi sau nu promulgată în curând. Existența unei societăți civile solide este o condiție sine qua non pentru evoluția democratică a unei țări. Nu se poate să uh, ajungi la pace dacă semeni ură și nu poți garanta viitorul copiilor noștri în aceste condiții. În încheiere vreau să vă spun că prietenia între popoare trebuie să depășească rivalitatea statelor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Rivazi. Nu au fost observații personale, deci nu pot da cuvântul niciunui alt membru ca să reacționeze la discursul dumneavoastră. Am să-i dau cuvântul doamnei Niatețca și încheiem dezbaterea acestui raport. Acest raport a fost discutat la Comisia AFET de două ori până acum, deci nu cred că mai are rost să repetăm dezbaterea. Vă rog, aveți cuvântul. Уважаемые дамы и господа, меня как представителя Украины очень расстраивает тот факт, что сегодня на такой важной площадке, как Евроны... domnilor și domnilor, ca reprezentanta Ucrainei, sunt uh, îngrijorată că discutăm despre probleme ale foștilor premieri uh, ucrainieni și georgieni, pentru că știm că uh, procesele în instanță nu s-au încheiat, decizia nu a fost pronunțată și neintervenția în afacerile interne ale țărilor ar trebui să fie uh, practica pe care să o urmăm. Dacă începem să facem astfel de afirmații, atunci vom ajunge într-o situație foarte dificilă, pentru că sunt uh, persoane care sunt nemulțumite de autoritățile lor în Armenia, Azerbaijan, Georgia și în Moldova, acum și la fi- Moldova, și la fiecare reuniune Euronest nu vom face decât să ne certăm. Uh, și orice țară poate să se găsească într-o astfel de situație. Deci vreau să vă reamintesc tuturor că Euronest este o platformă care a fost creată pentru a îmbunătăți relațiile între țările din parteneriatul estic și sunt împotriva acestui amendament. Mulțumesc. Acum avem posibilitatea uh, ca cei doi raportori să mai iau cuvântul pentru câte un minut. Nu văd pe domnul Cernețchi, dar poate domnul Tarasiuc vrea să ia cuvântul să încheie dezbaterea. Mulțumesc, dragi colegi. Dezbaterea pe care am auzit-o este încă o dovadă că avem în față o chestiune foarte sensibilă, importantă pentru uh, fiecare țară din uh, parteneriatul estic. Dar singura modalitate democratică de a lua o decizie este votul. Deci cred că votul va fi cel care va decide. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci trecem pe, la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi. Este un raport al Comisiei pentru Integrare Economică, Apropiere Juridică și Convergență cu Politicile Europene. Proiectul de rezoluție se numește Apropierea legislațiilor naționale ale țărilor din parteneriatul estic cu legislația, de legislația europeană în domeniul economic. Acest raport a fost adoptat de Comisia de Resort ieri. Nu există amendamente care să fie depuse înainte de termenul de depunere a amendamentelor și am să dau cuvântul celor doi coraportori, începând cu domnul Ioniță. Două minute și jumătate, vă rog. Ah, I was told he's not here. Ah, mi s-a spus că domnul Ioniță nu e prezent. Atunci dau cuvântul domnului Kirilov, vă rog. Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Ioniță, co-raportorul meu, a trebuit să ne părăsească ieri din motive urgente. De aceea aș dori să îi mulțumesc domniei sale întâi, pentru că a fost un coleg foarte activ, a jucat un rol foarte activ în discuție și cred că nu e cazul să vorbim prea mult despre acest raport, pentru că cred că colegii cunosc conținutul. Ce este interesant, din punctul meu de vedere, este să mulțumesc toți colegilor care au participat la discuții și au depus amendamente. Ieri am avut o discuție foarte fructuoasă iar atmosfera de lucru a fost una foarte constructivă. După cum știți, raportul are obiectivul de a pregăti legislație și uh, metode de certificare și de standarde în statele parteneriatului estic care să fie compatibile cu standardele UE. Astfel, dorim să sporim competitivitatea partenerilor și să stimulăm investițiile străine și comerțul. De asemenea, susținem interesele cetățenilor din Uniunea Europeană și din vecinătatea noastră. Dată fiind natura raportului și subiectul în sine, cred că este clar că toți partenerii, atât ai noștri, partenerii europeni, dar și cei din vecinătatea europeană, sunt de acord că raportul actual prezintă o abordare echilibrată care poate fi utilă pentru toate părțile. Sigur că acesta este doar începutul. Trebuie să revenim asupra acestor aspecte mai târziu ca să vedem ce progrese se vor fi făcut. Însă ce contează cel mai mult este că am început bine și în ceea ce privește chestiunile de principiu și acestea trebuie aplicate în această regiune, pentru că sunt unele state care au probleme la acest capitol și care simt presiunea lipsei de resurse. De aceea, cred că noi îi putem ajuta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Kirilov! Dragi colegi, mai ales dragi membri ai secretariatului, dacă aveți de discutat, vă rog să discutați în afara sălii sau undeva în spate, ca să nu deranjați lucrările adunării. Are cuvântul domnul Zalewski, un minut 30, vă rog. Thank you very much, uh, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport se referă la apropierea juridică, iar obiectivul său final este impunerea statului de drept. Îl putem discuta la modul foarte teoretic, însă suntem politicieni, trăim aici și observăm ce se întâmplă în diferitele state. Trebuie să reacționăm la situații politice concrete. Statul de drept nu înseamnă răzbunare. Din păcate, premierul georgian de astăzi a scris pe Twitter ceva exact invers – și anume că dacă Georgia dorește să se asocieze, uh, nu, trebuie să spun că dacă Georgia dorește să se uh, asocieze cu Uniunea Europeană, trebuie să nu mai susțină activiști periculoși, inclusiv uh, cei de genul acesta. Domnule Ivanișvili, nu mai folosiți legea ca uh, un instrument de răzbunare. Folosiți legea așa cum trebuie pentru a instaura statul de drept. Altfel veți îndepărta Georgia de la democrație și o veți duce către autocrație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Băgrătian, două minute. Where is he? Unde sunteți? Please, please, Mr. Băgrătian. Da. Yeah. Well, we discussed this report, but we find it... Am discutat acest raport și considerăm că Pentru punerea în aplicare a, rezultat, a acestuia, punerea în aplicare a acestuia ar putea să îmbunătățească condițiile din estul Europei, relațiile bilaterale și, de asemenea, ar putea să îmbunătățească politicile economice din interiorul țărilor, mai ales când vorbim de centralizarea economiei, separarea între putere și economie, separarea antreprenoriatului și a lumii de afaceri de uh, guvern și suntem mulțumiți de colaborarea cu domnul Ionita și domnul Kirilov am exprimat uh, aceste idei și în alte texte prezentate de coraportori. Asta e tot. Mulțumesc. Thank you very much. Now, Mr. Ferm. Mulțumesc, domnul Ferm. Un minut. Thank you, Chair. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Sunt unul dintre copreședinții acestei comisii și vreau să le mulțumesc celor doi raportori. Uneori avem de-a face cu conflicte în această adunare și de aceea cred că este foarte important să ne focalizăm asupra zonelor unde putem să găsim puncte comune pentru a progresa și exact asta am făcut în comisia noastră. În primul rând ne-am referit la acordurile de liber schimb profundă și cuprinzătoare. Acum vorbim despre apropierea cadrelor juridice și sper ca pe viitor să discutăm și despre infrastructură, subiect dificil, dar important. Mă bucur să vă pot spune că raportul a fost adoptat unanim și confirmă o abordare mai individualizată pentru fiecare țară. Pro procesul acesta de apropiere legislativă trebuie să ia în considerare prioritățile tuturor țărilor din parteneriatul estic. În ceea ce privește uh, cadrul financiar pentru viitor, susținerea tehnică pentru aceste proceduri este absolut esențială și de aceea solicităm statelor membre să nu propună reducerea resurselor pentru acest tip de asistență. Mulțumesc, sper să putem să votăm în mod unanim în favoarea acestui raport. Mulțumesc, domnule Fem. Dau acum cuvântul domnului Chidașeli. Doamna Chidașeli. Ok. Nicio problemă, aici sunt. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să îi felicit pe raportori. Sunt într totul de acord cu ce a spus stimatul eurodeputat, și anume, integrarea Uniunii Europene ține de statul de drept și ține de democrație. E perfect adevărat. Dar uh, statul de drept nu poate exista dacă principala regulă din țară este impunitatea. Dacă sunt persoane care respectă legea și alte persoane care sunt imune în fața legii, nu se poate. Și asta trebuie să ne amintim în primul rând. De foarte multe ori, uh, eurodeputații au discutat despre Georgia. Ce se întâmplă în realitate este că Georgia își uh, recapătă demnitatea după 9 ani de impunitate. Georgia, de la 1 octombrie, își clădește propria democrație, propriul stat și se spune că nu există impunitate în fața legii. Premierul actual sau liderul opoziției trebuie să respecte aceleași reguli. Dacă nu știți, cumva, fostul ministru de interne a primit noi acuzații. Cred că uh, așa îl numim cel mai bine pe acest uh, ministru de interne, fostul ministru de interne. Nu este vorba de visul georgian, nu este vorba de uh, acuzații de la premierul actual, ci este vorba de acuzații de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de la Strasburg. S-a spus acolo că acest fost ministru a făcut tot ce a putut pentru a uh, nu permite să se facă dreptate în cazul uh, crimei uh, Uh, care a căzut victimă un tânăr bancher și asta pentru că soția fostului ministru era implicată. S-au adus noi acuzații de abuz de putere, iar acum două, doi ani, în 2011, de ziua independenței, au murit două persoane la o demonstrație. Această persoană era ministru de interne, trebuia să investigheze cazul și a făcut tot ce a putut pentru ca acest caz să nu fie investigat. Trebuie să uh, Știți adevărul, indiferent de motive, nu există uh, motive posibile să nu uh, se dea curs unor acuzații de crimă. Eu cred că este vorba de Europa, este vorba de Uniunea Europeană și este responsabilitatea deputaților europeni să respecte regulile, să respecte statul de drept și să respecte principiul um, neexistenței impunității. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Doamna Nicolai. Thank you, President. First of all, I want... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să îl felicit pe colegul nostru care a redactat acest raport. Este un raport foarte echilibrat și adecvat. Vreau să subliniez că acest raport se referă la uh, integrarea europeană și cred că am pierdut foarte mult timp cu politica ceea ce nu este normal, pentru că principiul egalității dintre cetățeni în fața legii este unul din principiile fundamentale. Și aș vrea să atrag uh, atenția coleg colegilor că uh, justiția selectivă este, expresia justiție selectivă, această sintagmă este una periculoasă. Vreau să vorbesc și despre această apropiere legislativă, care este adevăratul subiect al raportului. Pentru că uh, trebuie cunoscut sistemul juridic, e vorba de subsidiaritate, trebuie împreună să lucrăm pentru standarde comune, valori comune și trebuie să avem un cadru general privind uh, afacerile economice și comerciale. De aceea e foarte important ca acest proces să fie consolidat, mai ales dată fiind o eventuală aderare a acestor state în contextul viitorului acord de asociere. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Valentin este ultimul pe listă. Un minut. А, он же неправильно назвал. Э, уважаемые коллеги, действительно, вчера на заседании Комитета экономической интеграции и обслуживания... Mulțumesc. Ieri am discutat la Comisia de Integrare Economică și am discutat politicile de convergență economică, lucruri care au fost discutate și la Chișinău în luna februarie. Mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste discuții, la acest raport și E foarte bine că fiecare și-a adus contribuția și propunerile sale, contribuind deci la punerea pe picioare acestui raport și care a fost votat în unanim, unanimitate. E foarte bine. Vă felicit și Uniunea Europeană trebuie să sporească bugetul pentru aceste țări și să ne gândim la aceste lucruri în perspectiva 2014-2020. Mulțumesc. Domnul Kirilov urmează. Puteți să folosiți acest minut pe care l-ați la dispoziție pentru a, uh, face o uh, concluzie. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus uh, la început, aici discutăm uh, despre domeniul apropierii uh, și cooperării dar s-au uh, ridicat și alte teme care nu sunt incompatibile total cu subiectul principal. Însă, cum nu au fost stârnite controverse și nu s-au depus amendamente suplimentare, este mai bine să tragem linie spunând că mă bucur foarte mult de spiritul de cooperare care a domnit și aș dori să subliniez încă o dată că e vorba de un proces de durată, dar care trebuie monitorizat cu atenție. Și sunt sigur că următoarea adunare se va ocupa din nou de acest proces și îl va evalua încă o dată. Vă mulțumesc. Ok, thank you, Mr. Kirilov. Mulțumesc, domnule Kirilov. Așa cum am spus la început, trebuie să plec. Domnul Ungureanu îl invit să vină la prezidiu. Urez mult succes lucrărilor în continuare și cu siguranță ne vom întâlni de multe ori de acum înainte. Mult succes! Uh, all members of the... Domnul Tarasiuc, vreau să invit pe toți membrii Euronestului să-și exprime recunoștința față de colegul nostru Cristian Evgenin și să urăm mult succes în următoarele sale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 Uh, uh, Dragi colegi, haideți să continuăm activitatea noastră conform ordinii de zi care a fost adoptată. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, un raport referitor la securitatea energetică și vreau să îi laud pe cei doi coraportori, domnul Herbrandi și domnul Onoprișvili, pentru munca lor la acest raport. Deocamdată nu există amendamente la acesta și vreau să-i rog pe coraportori să prezinte pe scurt raportul, începând cu domnul Herbrandi. Herbrandi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. pentru că copreședintele nostru, domnul Vigenun, este încă în sală. Vreau să îl felicit cu ocazia numirii, numirii sale în guvernul bulgar. Cred că a, a ales o platformă minunată pentru ultimele activități în Parlamentul European. Și de asemenea vreau să mulțumesc uh, prietenului meu, uh, David uh, Onoprișvili, pentru munca noastră comună pe această rezoluție și, de asemenea, să mulțumesc tuturor colegilor din uh, Comisia pentru Energie. Domnule președinte, aprovizionarea globală cu energie este una dintre provocările principale uh, uh, cu care ne vom confrunta în următoarele decenii și deci nu e o surpriză că energia este un subiect central în relațiile dintre Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic nu doar între Uniunea Europeană și acestea, ci și între statele membre ale Uniunii Europene și țările din parteneriatul estic. Energia este un subiect dificil și în interiorul Uniunii Europene. Cu sinceritate, vă pot spune că încă nu există o politică energetică comună a Uniunii Europene, propriu-zisă, ceea ce arată cât de dificil este acest subiect. Pe de altă parte, suntem puternic dependenți unii de alții pentru aprovizionarea de energie. Avem nevoie de combustibili de unii de la alții, de infrastructură și de tehnologie și cred că acesta este un bun punct de plecare pentru rezoluția pe care o avem în față. Rezoluția pe care o avem în față a fost adoptată aproape în unanimitate, cred cu o abținere. Deci sunt uh, foarte recunoscător pentru acest lucru. Care sunt principalele puncte din rezoluție? Sigur, importanța unei strategii energetice durabile și coerente, atât în Uniunea Europeană cât și în parteneriatul estic, pentru a trece la sisteme energetice cu emisii reduse de dioxid de carbon. Și partea finală a acestei teze este la fel de importantă ca și prima parte. Cooperarea pentru securitatea energetică este una dintre prioritățile principale în parteneriatul estic și va rămâne pe viitor. Sunt sigur de acest lucru. Trebuie să dezvoltăm o piață regională mai deschisă și mai armonizată pentru energie. Acest lucru este foarte important. De asemenea, trebuie să consolidăm rețelele de energie integrate și interconectate. Capacitatea uh, din momentul de față este mult prea limitată. Am să mă opresc aici, domnule președinte, pentru a le lăsa timp, a lăsa timp și coraportorului meu, dragul meu prieten David. Mulțumesc, Ermenian. Și acum îl invit pe celălalt raportor, domnul Onoprașvili. Aveți două minute și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Energia este unul dintre domeniile cele mai importante în politica globală și va juca un rol semnificativ în relația dintre Uniunea Europeană și țările din parteneriatul estic pentru mulți ani de acum înainte. Ar trebui și poate să devină unul dintre domeniile de succes în cooperarea dintre Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic, pentru că nu e vorba doar de beneficii comune, ci e vorba de un subiect care ține și de securitate și pace drepturile omului, creșterea prosperității, consolidarea democrației, stabilirea uh, valorilor europene, toate acestea se leagă și de proiectele de aprovizionare cu energie care pot să ducă la dezvoltarea și consolidarea statelor și națiunilor. Proiectele de energie, mai ales în cele din coridoarele sudice, de transport de gaz vor duce la o colaborare mai bună și la o scădere a factorilor de risc și stabilitatea este deja baza democrației. Uniunea Europeană creează o zonă echitabilă care să le includă pe toate țările din zonă care aspiră să adere la Uniunea Europeană. Acest lucru se leagă și de ă, dezvoltarea și ă, consolidarea parteneriatului estic și oportunitățile de realizare a acestor politici vor consolida și suveranitatea statelor. Politica energetică trebuie să se bazeze pe evitarea monopolului și a dominării pieței, ceea ce înseamnă o politică de diversificare și nevoia de a consolida eforturile pentru proiecte ambițioase. Politicile energetice nu sunt centralizate în Uniunea Europeană și ele sunt la latitudinea statelor membre, Totuși, Uniunea Europeană a adoptat acte pentru a formula o viziune comună. Aceasta arată principii puternice și o viziune de viitor a Uniunii Europene în acest domeniu. În pregătirea raportului nostru am încercat să facem cât mai multe compromisuri în interesul tuturor, astfel încât acest raport să poată să fie adoptat de toți uh, participanții. Am avut aproape 40 de amendamente și mai multe amendamente de compromis și în cele din urmă am reușit să le adoptăm cu succes. În final, aș dori să mulțumesc uh, călduros domnului Gerbenian Gerbrandi pentru colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Oneoprașvili. Dragi colegi, permiteți-mi să vă rog să i respectați pe colegii noștri care vorbesc. Deci vă rog, păstrați liniștea. Vă mulțumesc. Acum trecem uh, la dezbatere pe acest raport. Am o listă de vorbitori pregătită de secretariat și conform listei dau cuvântul, în primul rând, am să dau cuvântul tuturor reprezentanților. În primul rând, domnul Gjib, membru al Parlamentului European, un minut și jumătate, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte. Și Doresc să îi felicit pe cei doi raportori și să le mulțumesc pentru munca depusă. Este un raport bun care se referă la subiecte cheie ce țin de siguranța energetică și de cooperarea dintre statele membre UE și statele vecine. Aș dori să mă refer la apropierea ordonanțelor juridice în domeniul energiei și la cooperare. Acest subiect este unul foarte important și trebuie să uh, extindem activitățile comunității energiei. Uniunea trebuie să-și diversifice sursele de energie, iar statele din parteneriatul estic sunt producători care trebuie și ei să își diversifice piața și să dobândească noi state partenere, noi state de tranzit. Trebuie să dezvoltăm infrastructura uh, în domeniul uh, gazului, al petrolului, și am dori ca uh, coridorul sudic să se realizeze realmente. E greu să se găsească o soluție în interiorul Uniunii la această problemă. Poate că partenerii noștri ar putea să preia conducerea aici. Vor avea nevoie de finanțare europeană, dacă este să o facă, după cum s-a spus și în presă. De asemenea, aș dori să subliniez că ar fi foarte bine dacă concluziile acestui raport ar fi incorporate în legislația Uniunii și a statelor partenere. Aș vrea să vă spun că s-a făcut aici un apel să-i ascultăm cu mai multă atenție pe partenerii noștri estici. Ar fi foarte bine dacă exemplul dat de acest raport ar fi uh, luat în calcul la Baku. Mulțumesc, domnule Gjrb. Îl invit acum pe reprezentantul din Armenia să ia cuvântul. Domnul Smarițian, aveți cuvântul. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor doi coraportori nu vreau să uh, vă răpesc timpul. Știu că toți membrii Euronesc um, au multă treabă. Vreau să mulțumesc celor doi coraportori și să vă mulțumesc tuturor pentru organizare. Mulțumesc! Thank you. Thank you for uh, your, uh... Mulțumesc pentru această declarație succintă. Doamna Herzog din Parlamentul European dorește să ia cuvântul. Vă rog. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, înainte de toate, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că până la urmă la această adunare parlamentară nu vom adopta un singur document, ci chiar patru, pe care le vom trimite la Vilnius. Mă bucur că, uh, că s-a ajuns la aceste rezultate pentru că grupul meu de lucru și secretariatul au făcut mari eforturi. Suntem cu toții de acord cu faptul că obținerea de energie competitivă este esențială pentru crearea de locuri de muncă în regiune și, de asemenea, pentru dezvoltarea unei economii cu consum redus de carbon. De carbon. Trebuie să uh, lucrăm împreună cu partenerii estici, avem nevoie de infrastructură, de rețele interconectate, de standarde comune și trebuie să lucrăm îndeaproape cu toate instituțiile potențial implicate. Cred că suntem cu toții de acord că Parlamentul European își dorește o reuniune de succes la Vilnius. Mulțumesc! And thank you for... Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și pentru că ați respectat timpul de vorbire. Urmează domnul Muradov din Azerbaijan, două minute. Mr. Chairman, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul, deși nu știu dacă s-au schimbat regulile și procedurile. Mă refer la timpul de vorbire. În sfârșit, mulțumesc pentru că am făcut o treabă excelentă la Comitetul Energie și vreau să vă informez că am lucrat de multă vreme încoace pe acest document și credem că un astfel de raport este nu numai pentru Euronest, dar și pentru european, un, Parlamentul European Uh, un document pe care merită să lucreze în continuare și să transmită un mesaj așa cum trebuie privind politica energetică. Deci mi-ar place să continuăm munca în acest domeniu. Lucrul asupra care ne-am pus de acord la nivelul comisiei să avem la Vilnius, de exemplu, un seminar privind securitatea energetică. Va exista și un summit european atunci și vă invit cu această ocazie ocazie să participați la acest seminar, pentru că e vorba de o participare a politicienilor, dar și a experților. Și vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Rivazi, pentru că dânsa a uh, preluat uh, ideea, ne-a prezentat o idee pe care, din păcate, nu putem să o cauționăm, în sensul că a auzit ceva din presă și nu este adevărat eu cred că diplomația publică ține de niște reguli ale dreptului internațional. Mulțumesc, doamna Nicolai, Parlament. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-am schimbat locul în sală. Vreau să îi felicit pe cei doi raportori. S-a făcut ceva foarte important aici, la nivelul adunării noastre, însă aș spune câte ceva în legătură cu importanța acestui subiect. Este important și pentru noi, în Europeană, care nu suntem furnizori. Multe dintre țările noastre sunt beneficiare de... E vorba de un subiect la fel de important pentru dumneavoastră din parteneriatul, cei din parteneriatul estic, care sunteți practic principalii furnizori. Trebuie ca toată lumea să aibă de profitat de pe această situație, deci să existe niște situație benefică reciproc. Raportul este bun pentru că e de bun augur pentru o viitoare strategie energetică europeană pe care, după câte știți, încă nu avem. Și strategia noastră este importantă nu numai pentru noi, dar și chiar pentru securitatea noastră. Strategia energetică face parte din securitatea noastră, strategia de securitate. Acest raport este unul foarte echilibrat și de o mare importanță pentru sporirea cooperării între noi și pentru a ne uh, apropia de o strategie viitoare în acest domeniu. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Rivazi. Un minut și jumătate. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorilor care au subliniat, într-adevăr, cât de importantă este aprovizionarea cu energie și securitatea energetică. Eu aș fi vrut să insist uh, pe lângă statele vecine cu Europa și statele din Euronest și să le spun că acum, uh, din perspectiva crizei, trebuie să ne gândim la epuizarea resurselor. A existat un plan climatic care spune că trebuie scăzute cu 20% gazele cu efect de seră și cu 20% trebuie sporită eficiența energetică și de asemenea cu 20% crescută cota de energie regenerabile folosite. În aceste state veți avea securitate energetică numai când cetățenii vor avea nevoie de mai puțină energie datorită sporirii eficacității energetice. Aceasta este foarte importantă pentru a scădea gazele cu efect de seră și, în același timp, facturile, facturile la energia de import și facturile cetățenilor pentru locuințele lor. Nu se insistă suficient asupra dezvoltării energiilor regenerabile. Acestea sunt mai ieftine la ora actuală sau costă la fel cu energiile fosile sunt foarte benefice pentru crearea de locuri de muncă. S-au văzut în Germania și în Franța cazuri și uh, sunt uh, energii de proximitate. Deci, decât să ne gândim mereu la energii convenționale și neconvenționale ca gazul de șist, mai bine ne gândim la eficiența energetică. Mulțumesc! Am încheiat acum uh, dezbaterea la acest raport. Uh, doresc co-raportorii să mai ia cuvântul ca să rezume, nu e cazul. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuție. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de un raport al Comisiei de Afaceri Sociale. Vreau să vă aduc la cunoștință că nu s-au depus amendamente. Acest raport a fost adoptat în comisie și vreau să eh, le rog pe coraportoare să ia cuvântul, începând cu doamna Vardanian. Fiecare coraportoare are două minute și jumătate. Ah, Miss Vardanian. Uh, sorry, Thank you. sorry, Mrs. Vardanian. Doamna Vardanian. Uh,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 Uh, reliefează probleme existente în uh, țările din parteneriatul estic. Și după cum sugerează titlul, este vorba de disparități sociale, de sărăcie și de combaterea acestor fenomene. Și subliniem în acest raport voința politică pentru a combate sărăcia, uh, dezvoltarea regională, educația, formarea profesională, dezvoltarea IMM-urilor, egalitatea de gen, sistemele de pensii și de sănătate. În ceea ce privește dezvoltarea economică și liberalizarea comerțului, precum și integrarea în economia globală, subliniem și aceste aspecte pentru că ele contribuie la reducerea disparităților sociale și a sărăciei și impulsionează reformele sociale în țările parteneriatului estic, care ar trebui să se adapteze specificităților fiecarei țări și să fie adoptate în cadrul dialogului cu diversele segmente ale societății. Am uh, abordat și problema sărăciei în rândul tinerilor și am spus că pentru a combate sărăcia trebuie să uh, consolidăm uh, politicile de protecție socială, de asemenea să impulsionăm dezvoltarea economică și trebuie să se pună accentul pe importanța formării um, profesională a achiziționării de competențe pentru competitivitate pe piața muncii. Subliniem importanța creării condițiilor favorabile pentru IMM-uri și solicităm uh, țărilor partenere să-și reanalizeze politicile pentru IMM-uri, să elimine obstacolele, să promoveze uh, concurența loială. În ceea ce privește sănătatea, am analizat um, pericolele legate de sărăcie și sănătate și am subliniat importanța sistemelor, uh, serviciilor sanitare accesibile. Am vorbit despre modernizarea sistemelor de pensii, reforma pensiilor. Egalitatea de gen este un alt subiect pe care l-am tratat. Credem că trebuie promovate femeile care câștigă uh, Now uh, I give the floor to another co-rapporteur, Mrs. Lukashevska. Please. Doamna Lukashevska acum. Vă rog, două minute și jumătate. Dziękuję bardzo. Exact. No, no, no. First, please, watching. Yes? Yes. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Moja koleżanka Mulțumesc, domnule președinte. Colega mea a spus, de fapt, tot ce era de spus despre acest raport. Și eu aș vrea să-i mulțumesc pentru colaborare și vreau să-i mulțumesc și domnului Zacarian cu care am început munca la acest raport. De asemenea, vreau să mulțumesc secretariatului Euronest și tuturor colegilor, membrii ai Comisiei pentru Afaceri Sociale, Educație și Societate Civilă, pentru amendamentele foarte interesante și pertinente și pentru susținerea unanimă în reuniunea de astăzi a Comisiei noastre. De asemenea, doamnelor și domnilor, aș dori să adaug că e foarte important atunci când încercăm să combatem sărăcia și excluziunea socială, să ne focalizăm asupra combaterii cauzelor sărăciei. Și e foarte important să profităm de bunele practici care și-au dovedit valoarea și, de asemenea, să atragem de partea noastră susținerea societății civile, a ONG-urilor. E foarte important și să-i susținem pe tineri, să-i ajutăm să profite de toate oportunitățile, șansele de um, stagii, mobilitate și așa mai departe și să-i ajutăm să obțină mai ușor vize. Vreau să vă reamintesc ce a spus uh, un alt uh, vorbitor sau antevorbitoarea mea, că problema sărăciei și a excluziunii sociale nu afectează doar țările din parteneriatul estic. Ea afectează și multe țări din Uniunea Europeană și de aceea E foarte important să combatem acest uh, flagel. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și sper că acest raport să fie adoptat uh, în unanimitate astăzi. Mulțumesc! Acum am să-i dau cuvântul domnului Zacarian. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi felicit, să le felicit pe colegele mele cu o raportoare la acest raport referitor la combaterea sărăciei și a excluderii sociale în statele din parteneriatul estic. Aș dori de asemenea să menționez că unul din obiectivele cheie ale parteneriatului estic este dezvoltarea socială și economică a regiunii. Combaterea sărăciei și a excluderii sociale în statele din uh, acest uh, parteneriat este foarte importantă și nu poate fi discutată fără să ținem cont de condițiile sociale și sărăcie din statele respective. Combaterea sărăciei și a excluderii sociale nu este numai un lucru etic, este și esențial pentru statele respective, pentru economie și stabilitate politică. De asemenea, aș dori să menționez că ieri la Comisia de Afaceri Sociale, Cultură și Societate Civilă am uh, purtat o dezbatere foarte vie și de aceea aș în plenarei să adopte acest raport. Mulțumesc! Uh, and now I give the floor Mulțumesc. Mr. Zvevka. Mulțumesc. Din partea Parlamentului dau cuvântul domnului Zbrosta. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Discutăm aici un subiect uh, deosebit de important. Combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Încercarea de a promova progresul societății, dezvoltarea societății, dezvoltarea unei întregi regiuni până la urmă este, până la urmă, obiectivul final al parteneriatului estic și când vorbim despre dezvoltare economică, adeseori uităm aceste aspecte, elemente, aspecte sociale atât de importante. Trebuie să echilibrăm dezvoltarea economică, pe de o parte, cu, și uh, uh, aspectele politice, cu, pe de altă parte, progresele sociale. Mai bine zis, o funcționare normală a cetățenilor în viața publică. Și știm bine că criza afectează din ce în ce mai mult uh, cetățenii noștri, statele noastre. De aceea mă bucur că criza, criza socială este discutată aici, acum, în acest for, în această adunare. Raportul conține o serie de, document, de recomandări foarte bune, cum ar fi intensificarea cooperării, modernizarea sistemelor educative și de sănătate, înlăturarea barierelor administrative, promovarea IMM-urilor, toate atâtea lucruri care se aplică și țărilor NEST și, bineînțeles, în Europene. Doamna Gormai, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, acest parteneriat estic a fost afectat foarte mult de criza globală. E vorba de un moment în care trebuie mai mult decât oricând să ne ocupăm de problema sărăciei, a excluziunii sociale. Vorbim despre prosperitate, vorbim despre stabilitate în regiune, însă fără reducerea sărăciei nu putem să facem nimic. Sărăcia trebuie să fie tratată împreună cu alte probleme, cum ar fi tensiunile uh, Uh, sociale, chiar etnice. Este nevoie de soluții din partea țărilor noastre pentru că cercetării noștri din ce în ce mai mult, în număr mare, suferă. Există în societatea noastră grupuri vulnerabile cum ar fi persoanele um, migrante, handicapate, mai în vârstă sau suferinde. Trebuie ca toată societatea să fie unită, solidară, pentru a da uh, speranță și tinerilor ca și tinerii să poată să scape de sărăcie. În sfârșit, să promovăm femeile uh, și egalitatea de gen. Mulțumesc foarte mult că v-ați menținut în timpul repartizat și, în sfârșit, doamna Andrichiene are cuvântul de la Parlamentul European. O minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Primul rând vreau să mulțumesc coraportoarelor Elina Arvartanian și Catarina Lucacesca pentru raportul lor cu privire la combaterea sărăciei și excluziunii sociale în țările din parteneriatul estic, raport care a fost adoptat ieri în comisia noastră. Vreau să evit uh, să repet ceea ce au spus deja colegii mei, însă aș vrea să subliniez o problemă care este menționată în raport, și anume problema malnutriției în țările din parteneriatul estic, copiii sunt cei mai expuși riscului sărăciei și excluziunii sociale. Copiii care nu trăiesc în sărăcie au șanse să meargă la școală și să rămână în afara uh, infracționalității, dar uh, copiii din familii sărace trebuie să lupte pentru a avea un loc în societate. Problema malnutriției este abordată în comunicarea Comisiei Europene de pe 12 martie a acestui an, care spune consolidarea nutriției maternale și nutriției copiilor într-un cadru de politică europeană, un cadru care încurajează toate țările, inclusiv țările din parteneriatul estic, să acționeze în acest domeniu. Vreau să subliniez că malnutriția nu este recunoscută ca un risc important la adresa sănătății. Deci trebuie recunoscută um, în toate domeniile, la nivel guvernamental, la nivel profesional și la nivel individual în societate. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragi colegi, așadar s-a încheiat dezbaterea pe marginea acestui raport, raportul referitor la sărăcie și excluziune socială și acum vreau să le întreb pe cele două cu raportoare dacă doresc să uh, tragă concluziile acestei dezbateri. Văd că nu. Așadar, examinarea raportului de la punctul 7 s-a încheiat și acum am să îi dau uh, prezitul lui Traian Ungureanu. Mulțumesc, Boris. Vreau să vă rog să intrați cu toții în sală pentru că vom trece la vot. Și vreau să insist ca fiecare membru să își respecte locul care i-a fost alocat, pentru că dacă nu, nu vom putea vota. Deci fiecare membru trebuie să-și respecte locul care i-a fost alocat. Înainte să începem votul, va trebui să fac câteva observații de natură tehnică. Conform regulamentului de procedură, așa cum probabil știți, normele aplicabile sunt cele ale articolului 16, care prevede că adunarea parlamentară Euronest ia decizii prin, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți și numai în cazul unui vot uh, separat majoritatea necesară este de două treimi a voturilor formulate separat pe ambele componente, Parlamentul European și uh, parlamentari din țările parteneriatului estic. Cred că toată lumea deja a ajuns la locul care i-a fost alocat. Votul se va desfășura electronic, dar fără cartele de vot. Trebuie să utilizați cele trei butoane din fața dumneavoastră. Ați primit deja o foaie cu explicațiile. În partea stângă se găsește uh, butonul Da, care aprinde uh, butonul verde, este Da. Butonul din mijloc semnifică abținerea și butonul din dreapta cu lumina roșie este un vot împotrivă. De asemenea, trebuie să vă spun că atât timp cât votul este deschis, puteți să vă schimbați votul, apăsând celălalt uh, buton. Dar odată ce votul s-a închis, asta e, nu se mai poate schimba nimic. Acum cred că putem să continuăm cu votul pentru primul raport din această seară vine din Comisia pentru Afaceri Politice, Drepturile Omului și Democrație, un raport referitor la securitatea regională. Am să mai aștept un minut pentru ca toată lumea să-și găsească locul. As, I see members still coming in, I have to ask everybody who is not... Văd că încă mai intră membrii, încă mai intră deputați și rog pe cei care nu sunt deputați să elibereze locurile pentru deputați, pentru că dacă nu, votul nu va fi posibil din punct de vedere tehnic. Deci, pornind de la premisa că toată lumea sau aproape toată lumea a ajuns în sală, Cred că ar fi bine să începem făcând un test. Ca să uh, ne distrăm puțin și să exersăm. Deci este un, un test. Să vedem ceva neutru. Și fiecare poate să apese pe ce buton dorește și am să fac anunțul pe care îl veți auzi. Deci s-a deschis votul. E un test, da? E un test. Ok, let's vote on eternal friendship. Bine, haideți să votăm pentru prietenia dintre noi. S-a deschis votul. You'll hear, has everybody voted? A votat toată lumea? Now the vote is closed. Acum s-a închis votul. Rezultatul este destul de încurajator. 66 de uh, deputați sunt pentru prietenia dintre noi, 7 s-au abținut și 5 se opun acestui concept. Nu, îmi cer scuze, 5 s-au abținut și 7 sunt împotrivă. Deci această rezoluție a fost adoptată. Ok, One more technical announcement from the secretariat. Încă un anunț tehnic din partea secretariatului. Vă mulțumesc uh, pentru atenție, doamnelor și domnilor. Unii deputați se întreabă de ce am distribuit cartonașele colorate. Acesta este pentru um, voturile care se vor vota separat. Niște cereri au fost depuse acum câteva minute și în acest caz nu putem să utilizăm echipamentul electronic pentru că trebuie să verificăm majoritatea de două treimi a fiecarei componente. Deci pentru acest amendament, unul singur, vom vota folosind cartonașele colorate. Mulțumesc! Okay. I assume everybody is ready to start. Bun, cred că toată lumea este pregătită. Să începem votul. Deci, primul raport în această seară este un raport din Comisia pentru Afaceri Politice, Drepturile Omului și Democrație, referitor la provocările uh, la adresa securității regionale în uh, țările parteneriatului estic, în raport al lui Irșad Cernetski și Boris Tarasiuc. Vă supun la vot amendamentul 1. A, nu, îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 1 a fost retras. Deci trecem la amendamentul 2. S-a deschis votul. Has everybody voted? Voting is closed. S-a închis votul. 77 de voturi pentru, 3 împotrivă, și două abțineri. Haideți să continuăm cu amendamentul 3. S-a deschis votul. Sper. S-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Mulțumesc. 79 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri. Haideți acum să trecem la amendamentul 4, pe care îl vom vota cu altă procedură. Trebuie să folosiți cartonașele pe care le aveți în față room for each component, so you should break, have a small vote because yeah. we need to count how many members yeah, are yeah. Just, I understand your eagerness to vote, but... Înțeleg că vă grăbiți să votați. Dar înainte de a începe votul, trebuie să uh, facem o numărătoare ca să vedem câți membri sunt prezenți în sală din fiecare parte. Vă rog să nu plecați din sală. Accounting Commissioner will deal with you imediat veți fi numărați. We are not voting yet. Să știți că încă nu votăm, doar numărăm. Counting members. Numărăm câți membri sunt prezenți. Chairman, I don't know... Domnule președinte, nu știu dacă vă dați seama, dar e o mare bulibășală în sală. Controlează cineva votul. Dar nu votăm, nu, acum nu votăm, vă asigur, totul este sub control. Veți vedea imediat.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 Uh, Bun, am rezolvat. Haideți să votăm acum cu cartonașele colorate. La momentul actual, în sală sunt 46 de membri din Parlamentul European și 32 de membri din parlamentele uh, din parteneriatul estic ce înseamnă că pentru eurodeputați majoritatea va însemna 31 de voturi, și, adică două treimi din voturi, și pentru uh, partenerii noștri majoritatea de două treimi va însemna 22 de voturi. Vom avea aici un vot pe părți. Haideți să votăm întâi prima parte. Amendamentul 4 Cine este pentru? In favor. Only, only green. Numai cine este pentru. Only Plus. cartonașele verzi. In favor.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 But that, this is crazy, eh? Yes, uh, point of order. Chairman, I'm sorry. Un punct de procedură, domnule președinte. Uh, cred că ar fi mai clare rezultatele votului dacă am vota pe rând. Mai întâi membrii din Parlamentul European și apoi uh, colegii din uh, statele parteneriatului estic. Va fi mai simplu de numărat. Eu înțeleg ce spuneți, dar uh, vă amintesc că trebuie să voteze toată lumea în același timp. Că acesta, acesta este regulamentul de procedură.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 Come on now. Stretch your arms. Ok. We going on with... Haideți, ridicați mâinile bine. Haideți să continuăm votul, vă rog frumos. Mai departe. Cine este împotrivă?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 Who is, who is abstaining? Abțineri. That's easy to count. E mai ușor de numărat. O abținere. Din Parlamentul European. So, um, we have for the first part. La prima parte, la amendamentul 4, la membrii Parlamentului European, rezultatul este 28 de voturi pentru, 18 împotrivă, o abținere. Ba, chiar două. Aba nu. Doar arătați. Bine, nu mă luați în serios. Bun, deci nu am ajuns la o majoritate aici, care era de 31 la partea europeană. Acum, parteneriatul estic. 15 voturi pentru, 15 împotrivă. Din nou, nu avem o majoritate și deci prima parte se respinge. Haideți să trecem acum la partea a doua și ultima parte a amendamentului 4. Urmăm aceeași procedură. Sper că va fi ceva mai bine. Vă rog. Domnul Martinez, vă rog. Un punct de procedură, domnule președinte. Vă rog. După părerea mea, la partea întâi, dacă partea întâi nu se admite, partea a doua devine caducă, după părerea mea. Nu știu dacă este așa, nu știu dacă are rost să repetăm exercițiul. Vă rog să examinați și această posibilitate. Președintele, de asta avem un vot pe părți, ca să putem să votăm pentru o parte și pentru alta. Nu? Nu sunteți de acord. Let's try it another way. Let's have a... Bun, să încercăm altceva. Să facem un vot orientativ și să vedem Cine dorește să votăm, într-adevăr, la partea a doua? Cine dorește să votăm pentru partea a doua de la amendamentul 4? Îmi pare rău, dar nu, nu putem să alegem. Ori cade partea a doua, ori nu. E un vot, nu e la piață. Aveți dreptate. E, e o logică aici. Și eu cred că trebuie să procedăm în continuare și să votăm. Mr. Chairman, oh. uh, thank you, Chairman. Yeah. because the first one came with Timoshenko yeah. without Merabishvili, yeah. and the, the second one you have Merabishvili without Timoshenko. Mm -hmm. What is a mess? Chairman, point of order. If I can bring an argument. Domnul președinte, da, și eu doresc să invoc uh, ceva procedural. În primul rând, prima parte a votului vorbește despre primul ministru Mereșvili. Iar la partea a doua avem o formare diferită? Nu. Nu. Mr. please. Yes. Chairman. Domnul Landsbergis. Domnule președinte, fără microfon. Chairman, first vote resulted. Domnule președinte, rezultatul primului vot a fost următorul și anume că votăm acea excludere și asta a fost respinsă. Deci, formularea s-a menținut. Ce am votat este de am, uh, am votat acea excludere. Iată, avem prima parte care rămâne în picioare și, uh, practic, și partea a doua se menține.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 may I have your attention? So you have just voted on the vote one. So in the vote one. Președintele, vreau să vă atrag atenția asupra următorului fapt și anume că în primul text o menținem pe Iulia Timoșenko și le excludem pe domnul Meravishli. La partea a doua avem invers, o situație inversă. Deci, dacă doriți să-l avem numai pe Meralvișlvi și nu pe Timoșenko, trebuie să să votăm partea a doua.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 din sală, să, să, să suspendăm votul pentru că nu e bine pregătit. O luăm de la capăt mâine. Președintele. Cine... Putem să votăm așa. Fac o sugestie. Următoarea frază. Cazul recent de încarcerare a fostului prim-ministru Meragvișeli este foarte alarmant și foarte dubios. Domnul președinte Ungureanu, vă rog să fiți atenți pentru că avem aici o explicație care merită să fie ascultată. Deci, cu primul vot ați respins textul care includea numele doamnei Timoșenco, Acum vă sugerăm să reformulăm cu următoarea propoziție. Notează că cazul recent de încarcerare a fostului prim-ministru Meravișelii și așa mai departe. Doamna Herzog din sală, nu puteți să faceți asta, nu ne lasă procedură de la prezidiu. Verzii au depus acest amendament și poate ar trebui ca ei să ne explice cum să reformulăm, dacă doresc să o facă, bineînțeles. Domnule președinte, vă rog să am cuvântul, spune doamna Herzog din sală. Domnule președinte Ungureanu, poate că ar fi mai bine să ne amintim că gri, verzii vroiau uh, să aibă acest vot pe părți, poate ei ar trebui să ne spună de ce își doreau acest vot pe părți. Doamna Herzog, vreau să uh, protestez. Secretariatul încearcă să rescrie textul din mers. Eu nu pot să subscriu. Eu nu vreau să particip la un astfel de vot. Vreau să vă spun că nu mai votez. Însă, așa ca și procedură, eu resping această tentativă de a rescrie textul din mers. Vă rog frumos să uh, vă dați seama că este imposibil, nu putem să continuăm așa, nu este posibil din punct de vedere al procedurii. Domnul președinte Ungureanu, Ungureanu. Nu, să știți că nu rescriem asta în timpul uh, procedurii. Domnul Sarius Volski. Da. Domnule președinte, am întrebat secretariatul cine a depus cererea de vot pe părți. Această cerere a fost depusă de grupul verzilor. Și vreau să vă citesc articolul 16.5 din regulamentul de procedură. Adunarea parlamentară Euronest va lua decizii prin majoritatea simplă a membrilor prezenți. Dacă se face o cerere de vot pe componente separate, înainte de începerea votului, cu minim de o zecime din părți aparținând grupurilor politice din Parlament sau cel puțin două delegații din uh, două delegații. Dar cererea a fost depusă de un singur grup. Această cerere este nelegitimă. I asked the secretariat and I was informed. Am întrebat secretariatul și am fost informat. Am am întrebat secretariatul și secretariatul îmi spune că cererea este depusă de un singur grup. Deci cine, a, cine greșește, dumneavoastră sau secretariatul? I would like to give the green position. Secretariat is wrong. I think we can, uh, secretariat can clarify this thing. Președintele, cred că secretariatul poate să clarifice situația dacă îmi permiteți. I may? Yeah, yeah, sure, sure, sure. Sorry, I think that uh, Mr. Sarius... Domnul Sarius Volski vorbește de persoana care a depus cererea pentru vot pe părți, dar articolul 16 alineatul 5 se referă la cererile de voturi pe componente separate ale Parlamentului European, ceea ce este o chestiune complet diferită. Avem o listă a semnatarilor aici care poate fi văzută de oricine și cred că sunt 20 de semnături din partea a două grupuri politice și din partea a trei delegații naționale, dacă informațiile pe care le-am primit sunt corecte. I would s'il vous plaît, Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous donner quand même la position des Verts. Domnule președinte, vreau să vă spun care este poziția verzilor. Ea este următoarea. Din moment ce am votat prima parte și că a fost respinsă, atunci partea a doua este caducă, pentru că este ilogic. Dacă citiți fraza, nu mai are nicio logică. Deci noi zicem așa, cum s-a votat prima parte și s-a votat negativ, atunci partea a doua devine caducă, deci nu mai votăm partea a doua. Uh, Mr. Hökmark, did you ask for the floor? Domnule Hökmark, ați cerut uh, să interveniți? Domnule președinte, am cerut să iau cuvântul. Can we calm down? I asked for the floor because... Am cerut uh, să intervin pentru că mi s-a părut uh, adecvat. Domnule președinte, puteți să mă, aștept, să mă ascultați. Am cerut să intervin pentru că am considerat că este adecvat să-i, aștept, să-i ascultăm pe vers, pentru că ei au cerut votul pe părți. Votul pe părți a fost acceptat de toată lumea înainte să începem votul. Dacă verzii au opinia care, au, care a fost prezentată, sigur că ei sunt cei care interpretează situația. Atunci acest vot nu a fost blocat de o majoritate, ci de o minoritate. Acesta a fost jocul pe care l-am jucat, pentru că dacă poziția exprimată de verzi este cea care a fost prezentată, îmi pare rău, dar haideți să trecem mai departe la vot. Do I take it from you that we can proceed with the vote? Deci putem să trecem la vot?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 If you are, if you are ready, can we please... Așadar, dacă sunteți cu toții pregătiți, haideți să trecem la vot. Yes, can we proceed with a vote? With amendment 5. La amendamentul 5. Deci continuăm votul cu amendamentul 5. Nu pot să trec la acest amendament până când știu dacă sunteți de acord cu acest pas. Deci cine este pentru a vota partea a doua amendamentului 4? Vă rog. Nimeni. Cine este pentru continuarea votului cu amendamentul 5? Shall we go on with a vote on amendment 5? Deci să continuăm votul cu amendamentul 5? Atunci haideți să continuăm. Cine este pentru? It's electronic now. Yeah. Excuse me, uh, Mr. Uh, Mr. Ungureanu. Intervenție din sală. Îmi cer scuze, domnule președinte Ungureanu. Puteți să ne explicați care este soarta, care a fost soarta acestui al patrulea amendament? A trecut sau nu? Este... Ce s-a întâmplat cu el? Rejected. Amendamentul a fost respins. Intervenție înfocată a domnului Landsbergis, fără microfon. Uh, ah, Mr. Landsbergis, with all due respect. Președintele, domnul Landsbergis, cu tot respectul, am votat pentru prima parte, care nu a obținut majoritatea, și apoi s-a respins votarea celei de-a doua părți. Deci cum puteți să spuneți că acest amendament a trecut? A majority of uh, the ones in the room. It didn't get the two-thirds. And anyway, part one did not get the... Și oricum, prima parte nu a obținut majoritatea de două treimi necesară. If, if, uh, if, we, if you please uh, agree with this, can we go on with uh, electronic vote for amendment. Deci dacă sunteți de acord, haideți să trecem la votul electronic, la amendamentul 5. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. Sorry, sorry, sorry, spune președintele. 67 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și două abțineri. Deci amendamentul al cincilea este adoptat. Trecem mai departe la amendamentul 6. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. And the result is 67 votes. 67 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. Ceea ce înseamnă că și amendamentul 6 este adoptat. Trecem la amendamentul 7, care spune președintele. Da, acesta a fost retras. Trecem la amendamentul 8, care nu a fost retras. Deschid votul, deci, la amendamentul 8. Amendment 8. Amendamentul 8. Vote is open. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 65 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Deci și amendamentul 8 a fost adoptat. Trecem mai departe la amendamentul 9. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. Vă mulțumesc. And 66 66 de voturi pentru, unul împotrivă, patru abțineri. Amendamentul 9 a fost adoptat. Trecem acum la amendamentul 10. A, nu. Și acesta a fost uh, retras. Văd că tot retrageți amendamentele pe care vreau eu să le supun la vot, spune președintele. Trecem acum la votul final asupra textului, așa cum a fost modificat. Sigur, Doamna vrea să facă trimitere la regulament. Mulțumesc. Vreau să mă asigur că textul final pe care îl vom vota acum nu include formularea propusă la amendamentul 4. Deci nu există niciun fel de trimitere la fostul premier georgian. Deci vreau să mă asigur că toată lumea înțelege acest lucru ca să nu fie dezbateri după aceea. Vă mulțumesc pentru cerere. Amendamentul 4 a fost respins. Deci cred că putem să trecem acum la votul final. Pe marginea textului s-a deschis votul. Can we, are we going to vote or please, the vote is open. S-a deschis votul. Point of order, okay. Ia, Mr. Darciașvili. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. Darciașvili. Domnul Darciașvili, doreați să spuneți ceva? Vă rog. Well, I demand eu am cerut înainte de vot să vorbesc, dar nu mi s-a permis. Haideți să ne ascultăm unii pe alții. Eu nu cred că trebuie să ne grăbim, pentru că e o treabă foarte serioasă. Eu v-am rugat ca, în conformitate cu regulamentul de procedură, cererea de vot pe părți să vină din partea a două delegații sau a două grupuri politice. Am o bănuială și aș vrea să verific dacă această cerere a fost depusă de două grupuri sau de două delegații, pentru că avem 20 de nume pe listă, dar acolo sunt amestecate grupurile și delegațiile. Vă rog frumos, haideți să numărăm să vedem dacă avem un număr legitim de membri din două delegații sau din două grupuri politice. Ok, I think I've already explained that. Eu cred că am explicat acest lucru deja. Trebuie să repet. Sunt 20 de semnături trei delegații Deci este în regulă. Haideți să continuăm acum cu votul final, vă rog frumos. Deci votul este deschis. A, era deschis? Bine, atunci este închis. The final vote is... Și votul final are drept rezultat 63 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Next. Um, I have to say congratulations. Felicitări raportorilor. Haideți să trecem mai departe la următorul raport. Este vorba de un raport din partea Comisiei de Integrare Economică, Apropiere Juridică și Convergență cu Politicile Uniunii Europene. Sorry. No, it's everywhere the same. You can see it. No, you can see you also. It's not work. Yes, okay, we'll, we'll send a special team. 8 trimite o echipă să rezolve problema. Ok, can we, can we go on with... Haideți să continuăm cu voturile. Repet, avem un raport privind apropierea legislațiilor naționale ale statelor din parteneriatul estic, de legislație europeană, din partea Comisiei de Integrare Economică, raport al domnului Vaceslav Ioniță și al domnului Evgeni Kirilov. Supun la vot acest raport, s-a deschis votul. Has everybody voted? Toată lumea a votat? Ok, vote is closed. S-a închis votul. And the result is... Rezultatul 70 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. Felicitări raportorilor! Trecem la al treilea raport din această seară de la Comisia pentru Siguranță Energetică. Se referă la securitatea energetică în legătură cu piața energiei și armonizarea între statele partenere și statele UE. Un raport al domnului Herbrandi și al domnului Onoprișvili. Votăm întregul raport, s-a deschis votul. Has everybody voted? Toată lumea a votat. Voting is closed. S-a închis votul, vă mulțumesc. Rezultatul este 76 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă. Congratulations! Felicitări raportorilor și acum am ajuns la ultimul vot din această seară. De la Comisia de Afaceri Sociale, Educație, Cultură și Societate Civilă, este vorba de un raport privind combaterea sărăciei și a excluderii sociale în statele din parteneriatul estic, iar co-raportoare sunt uh, doamna Vardanian și doamna Luca Cievska. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. And the result is... Rezultatul este de 70 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri. Raportul se adoptă, felicitări raportoarelor, vă mulțumesc pentru răbdare și acum uh, comunicările finale am să-i dau cuvântul colegului meu. Thank you, Traian. Uh, Mulțumesc, Traian. Dragi colegi, am terminat cu ordinea de zi. Mâine ne întoarcem aici la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc pentru participare. 9. Domnul Ungureanu. Un anunț pentru parlamentarii europeni. Vă rog să rămâneți în sală pentru 5 minute. Trebuie să ne facem datoria.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 trebuie să alegem noul președinte. Um, yes, so we, mm-hmm. we first of all ask for adoption of the draft agenda, if anybody agrees. We have one point on Sorry, there's only one point, point on the agenda, which is the election. Vă rog, mai avem un punct pe ordinea de zi. E vorba de alegerea noului președinte. Sunteți de acord cu această ordine de zi? Bun. Atunci, aștept propuneri de candidatură. Domnul Sivic, Mulțumesc. După câte știți, domnul Ghegenin și-a părăsit funcțiile acum câteva ore și în sfârșit uh, l-aș propune pe domnul Kirilov, care reprezintă grupul socialiștilor din Bulgaria, un raportor cu experiență, a făcut multe rapoarte și cred că este ar fi o idee excelentă să-l promovăm pe domnul Kirilov ca și co-președinte al Euronestului, deci, în numele socialiștilor și democraților, îl recomand cu căldură pe Evgeni. Evgeni, arată-te! Că nimeni nu te cunoaște, Evgeni. Mulțumesc, domnule Șivit, spune domnul Ungureanu. Domnule Kirilov, acceptați nominalizarea? Da, accept, domnule președinte. Mulțumesc. Și ați uh, completat declarația de interes financiar? Da. Da. Mulțumesc. Vreau să vă întreb dacă cineva este împotriva acestei nominalizări. Dacă nu, aclamații pentru domnul uh, Kirilov. Mulțumesc, domnule Sivici. Congratulations, Mr. Kirilov. Felicitări, domnule Kirilov. Dacă doriți să luați cuvântul acum. Da, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc foarte mult. Mi se pare că mi se acordă credit și sunt sigur că împreună putem să promovăm o adunare mult mai eficace și este clar că până acum s-au făcut pași mari înainte și trebuie să o ținem tot așa este răspunderea noastră să facem asta. Mulțumesc foarte mult, felicitări domnului Kirilov și ne întâlnim mâine dimineața, dar în seara aceasta avem uh, o cină. Bineînțeles, mâine dimineață ne vedem și vă mulțumesc pentru răbdare.